Good morning everybody. Guten Morgen. Kommen zu Bună dimineața, stimați colegi. Trecem la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Procesul verbal din 19 iunie A, și uh, uitasem să vă spun că votul pe marginea raportului Costa nu va avea loc astăzi. O raportoare din umbră și-a dorit anumite modificări. Uh, modificări de acestea nu au putut fi operate la timp, dar nu-i nimic. Uh, vom vota la următoarea ședință. Deci, în momentul în care aprobați ordinea de zi, uh, vă rog frumos să țineți cont de raportul Costa care nu va fi votat astăzi. Trecem la doi acum, uh, aprobarea procesului verbal al ultimei uh, reuniuni. Dacă aveți o problemă cu acest proces verbal, anunțați-mă până la finele ședinței. În al treilea rând, nu avem bulgară, cehă, estonă, letonă, lituan, lituaneană, portugheză și slovenă ca, uh, pentru inter, uh, interpretare astăzi, în regimul nostru lingvistic astăzi. În portugheză se poate vorbi, dar nu există interpretare înspre uh, portugheză și nici înspre croată. În dosarele dumneavoastră găsiți uh, rapoartele create de secretariat cu privire la misiunea noastră în Maribor, și aceste rapoarte vor fi trimise mai departe pentru a consfinți, a încheia procedura formală. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi acum, modificarea regulamentului numărul 294 din 2008. Doamna Paliadeli este raportoare. Doriți să interveniți, doamna Paliadeli? Aha. Uh, good, good morning. Have a nice bună dimineața, vă urez tuturor o sesiune plăcută. Nu, aș dori doar să mulțumesc colegilor pentru amendamentele înaintate și sper că unul dintre arile noastre de cuprindere, științele umaniste, uh, va fi uh, aprobat în plenară. Vă mulțumesc foarte mult! Und 67 Änderungsanträge für die 67 de amendamente am avut. Haideți să trecem la vot. privire la regulamentul privind de uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie. Amendamentul 4 se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 16. Votul s-ar putea închide acum. Da, e închis. Gata. Domnul Bago nu are încă cartela asupra sa. E pe drum. Încă o dată, 16 pentru, împotrivă, aveți uh, votul electronic la dispoziție. Votul s-a închis. 10 pentru, 9 împotrivă. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul s-a deschis la 20. Votul s-a închis. cu domnul Bago, 17 pentru, 9 împotrivă se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 10. The vote is closed. Votul s-a închis. 13 pentru, 14 împotrivă, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 11. The vote is closed. Votul s-a închis. 13 la 14, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 3. Votul s-a închis. Douăzeci și două <laughs> voturi pentru. Iată, am greșit. 13 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 voturi împotrivă, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votul final acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă. Se adoptă. Vă mulțumim, doamnă Paliadeli. Trecem acum la următorul raport al doamnei Palia Deli. Tot despre institut este și acesta, dar de data asta vorbim despre agenda strategică de inovare. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Verificăm 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 3 devine caduc, 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 mult. pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 56, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm uh, 64. Votul s-a deschis.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 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. Acum, cine e pentru? Împotrivă? Cu două voturi împotrivă, se adoptă. O felicităm din nou pe doamna Paia Deli și mulțumim de asemenea. Also ah, Fontana. Fontana. Okay, wir kommen jetzt zum Punkt 6. Äh, Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este raportul domnului Fontana. Domnul Fon domnule Fontana, doriți să interveniți? <laughs> Aveți cuvântul. Solo per ringraziare particolarmente... Da, aș dori doar să mulțumesc foarte mult uh, secretariatului și lui Stefanii, care ne-a fost tuturor de foarte mare ajutor. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor uh, membrilor care și-au adus contribuția valoroasă la acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Bun, dacă nu mai dorește să intervină nimeni, trecem la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 până la 56 putem vota în bloc? Deci 6 până la 5, 6, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 63, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm, vot, uh, votul uh, este deschis. Amendamentul 70.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 Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 79. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins cu 16 voturi împotrivă. 80. Uh, Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 81. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 86. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul uh, asupra amendamentului 88, votul s-a deschis, votul e închis, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 35. Votul s-a închis. Respins. 36 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 37 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 38 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 39 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 40 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Vă mulțumim, domnule Fontana. Raportul dumneavoastră a fost adoptat. Trecem la punctul 8 acum. Raportul inter intermediar raportor uh, domnul Lockegard. Domnule Lockegard, doriți să interveniți? Nu? Atunci putem trece, trece imediat la vot. Ok. Amendment 20. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 19 pentru,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 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri respins, 41 pentru,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 46 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la 46. Votul s-a închis. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Vă rog să ridicați mâinile. Uh, votul s-a deschis acum. Votul s-a închis.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 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri respins 30, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă 14 pentru, împotriva abțineri respins 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă 16 pentru, împotriva abțineri respins 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri respin, uh, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, cine pentru, împotrivă, cine se abține? Două voturi împotrivă, două abțineri Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, domnule Lochegard. Cum trecem la Ivo Belet. Domnul Belet nu e în sală, nu? Nu, spune doamna președinte, e tot raport uh, al domnului Lochegard. Trecem acum la bugetul general al Uniunii Europene. It's the last one. yeah. I can never hear myself. So, and... 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6, 7, 8, 9, nu, nu, nu le putem vota în bloc. 6 pentru, împotriva abținerii se adoptă 7 pentru, împotriva abținerii se adoptă 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă 9 pentru, împotriva abținerii se adoptă 8 pentru, împotriva abținerii se adoptă 11 pentru, împotriva abținerii 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis la 15. Votul s-a închis. Unsprezece pentru, 19 împotrivă. Da, e clar, se respinge. 16 pentru, pe două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, respins. Doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, a, respins. 20 pentru, în prima, prima parte pentru,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 Votul final. Acum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Un vot împotrivă. Vă mulțumim, domnule Lockegart. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Și eu sunt la următorul punct de pe ordinea de zi, spune doamna președinte. Așa cum se devine totul mai intens. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, voi încerca să vorbesc cât mai clar cu putință. Asta pentru a nu mai lăsa loc neînțelegerilor. Domnule Corel, ar fi minunat dacă mai asculta. Deci, încă o dată, Vă rog frumos să fiți atenți acum. Raportul în sine este unul foarte important, se vorbește atât de mult despre el, uh, chiar dacă nu a fost uh, citit de toată lumea și se interpretează atât de mult formulările încât mi-aș dori să vă explic despre ce e vorba. Și dacă sunteți cuminți, la final veți mai primi și un document în care uh, găsiți tot rezumatul, da? pe cale electronică. Bine, Știți prea bine că Comisia a făcut o nouă pro- propunere de program pentru educație și uh, tineret și sport. În martie am organizat o audieri, audie, audiere. În uh, mai și iunie am uh, am discutat despre acest raport, am discutat mult cu raportorii din umbră și, prin urmare, vă pot, spun, vă pot spune că textul pe care îl prezint astăzi este unul într-adevăr uh, complex, coagulează, reușește să coaguleze părerile mai multor uh, persoane. 3 octombrie, termenul de depunere a amendamentelor o mare, mare sărbătoare în Germania, dar cu toate astea depuneți până în 3 uh, octombrie amendamentele și în 6 noiembrie vom vota, vom vota fără a cunoaște cifrele financiare. Nu putem uh, cifrele, de fapt și de drept, nu putem vota decât procente. Pentru a vă ușura munca, v-am trimis un text care arată cât se poate declar diferențele între propunerile mele și uh, cele ale comisiei. Sper că le-ați citit. Cu amendamentele pe care le puteți face până în 3 octombrie, vă rog să vă să înțelegeți faptul că aceste amendamente nu pot uh, modifica raportul meu, ci doar propunerea comisiei. E, Vă rog frumos să vă limitați asupra celor mai importante lucruri în amendamentele dumneavoastră, pentru că oricum multe dintre lucrurile la care v-ați putea dumneavoastră gândi sunt deja incluse în raportul meu. Și acum care sunt uh, punctele esențiale? Mai întâi de toate structura programului. Pentru cele trei uh, domenii sunt uh, prevăzute trei acțiuni cheie de către comisie, acțiuni cheie pe care eu nu le modific în niciun fel și cer comisiei să înțeleagă lucrul acesta. Este mobilitatea educațională, este cooperarea pentru inovare și bune practice și sprijinul pentru reformarea politicilor. Suntem de acord asupra acestei structuri. În cadrul acestor acțiuni cheie sunt incluse toate act- activitățile demarate în momentul de față pentru tineret și educație și mai există acolo și uh, capitolul Jean Monnet și uh, sportul. Dar din păcate, nu există niciun fel de articol în uh, programul comisiei care să se refere direct la tineret, chiar dacă în momentul de față există un program pentru tineret. Și știți prea bine că eu uh, mi-am dorit uh, la început să se creeze un program, să existe în continuare un program de sine stătător pentru tineret. Am acceptat propunerea comisiei, însă am introdus la dorința dumneavoastră a tuturor, aici un capitol separat pentru tine, tineret. Și astfel avem trei tipuri uh, mari de, uh, de... sau avem o structură clară care este prezentată în, în articolul 1 atât la educație cât și la tineret, am păstrat arhitectura celor trei acțiuni cheie care au fost prezentate de către comisie. De ce? Pentru că mi se pare normal să subliniem faptul că mobilitatea, cooperarea și sprijinul pentru reforma uh, politică sunt esențiale, sunt teme esențiale în domeniul uh, uh, tineretului și, și educației. Și acum trecem la educație și formarea profesională. Propunerea Comisiei este una foarte generală, vagă și uh, abstractă. E greu de constatat care sunt activitățile din cadrul acestor trei acțiuni cheie trebuie să fie promovate pe viitor în fiecare capitol în, par, în, în parte. Pe vi- și pe viitor, învățământul superior uh, este foarte accentuat este foarte sprijinit și tocmai de aceea e important să cerem mai multe informații, o mai mare vizibilitate pentru fiecare sector în parte. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu schimbăm nimic la acțiunile cheie, ci pur și simplu cerem ca cei care citesc documentul să înțeleagă foarte ușor din formulări despre ce e vorba unde. Deci eu vreau ca identitatea diferitelor tipuri de educație să fie întărită și păstrată, numele de marcă, precum Comenius, Erasmus sau Leonardo da Vinci, vreau să fie uh, păstrate și pe viitor, nu ar trebui să, să pierdem aceste, aceste nume atât de importante. pentru că uh, Erasmus este într-adevăr mai bine cunoscut, uh, nu înseamnă, asta nu înseamnă că Comenius este mai puțin uh, cunoscut. Ar fi păcat să distrugem comunitățile create până în momentul de față. La articolul 9.5a am introdus din nou aceste sectoare și aceste nume de marcă. Deci, repet, nimic nu se schimbă. Simplificarea dorită de comisie este garantată în continuare. La 5b sunt concretizate clar obiectivele individuale stabilite pentru fiecare sector în parte. Sectoarele individuale prezentate inițial de către Comisie acoperă toată sfera programului și eu le-am păstrat. Dar acestea sunt de înțeles ca linie directoare și asta în momentul de față în propunerea Comisiei și eu cred că ar trebui să fie stabilite cât se poate de clar pentru fiecare sector în patru. Deci arhitectura, v-am spus de trei ori până acum, arhitectura propunerii Comisiei este păstrată, mobilitate, cooperare și sprijin pentru reforma politicilor. Acțiunile cheie însă, aceste trei, sunt prezentate în propunerea mea în așa fel încât imediat, de la bun început, să știe clar care sunt activitățile care pot fi promovate în fiecare sector educațional în parte. Vreau să scad accentul ce cade pe învățământul supra, uh, superior și să creez o, un echilibru perfect între toate tipurile de educație. Pe ansamblu, îmi doresc prin raportul meu să cresc vizibilitatea sectoarelor și a activităților, în același timp să garantez, bineînțeles, și flexibilitatea. Aceste sectoare trebuie să fie formulate în, și prezentate în așa fel încât să se înțeleagă de la bun început care sunt programele care pot fi uh, sprijinite prin intermediul uh, acestei, acestui regulament. Deci am schimbat pur și simplu uh, modul în care sunt, uh, sunt uh, scrise, prezentate uh, lucrurile și sectoarele. De asemenea, la Erasmus includem propunerea de oferire, de posibilitate de a oferi un grant studenților. Mie mi se pare că e o idee foarte bună, pentru că astfel le oferim posibilitatea studenților care nu își pot permite să stude- studieze în străinătate. Știți că nu există Erasmus pentru toți, există Erasmus pentru cei care își pot permite să, să plece în străinătate. 200 de euro nu sunt o sumă suficientă pentru a supraviețui în, străin- în străinătate societate și tocmai de aceea eu cred că măcar în cazul masteratului uh, din uh, Erasmus uh, ar trebui să se ofere posibilitatea de obținere de granturi. Dar, bineînțeles că propunerea noastră se trebuie să fie consfințită în urma unui acord cu Comisia și vom negocia cu Comisia cadrul sau modul în care, într-adevăr, aceste împrumuturi, aceste granturi pot fi oferite, puse la dispoziția studenților. Ideea în sine mi se pare perfectă. Deocamdată nu știm cum să o punem în aplicare concret. Acum trecem la tineret. V-am spus că există un, că există un capitol cât se poate de clar, specific pentru tineret acum în propunere. Cu toții suntem de acord cu, această, cu această, acest capitol. Capitolul prezintă toate acțiunile sau toate activitățile care se pot încadra în cele trei acțiuni chei cheie. Din nou, mi se pare că propunerea Comisiei nu este suficient de clară și eu consider că obiectivele pe care dorim să le atingem prin intermediul acestui capitol tineret trebuie să fie statutate cât se poate de clar. Deci eu vreau ca obiectivele acestea să fie numite, uh, pur și simplu nominalizate. Uh, lucrul acesta este important dacă e să ne bucurăm de sprijinul uh, cetățenilor. Tineretul în mișcare, sprijină voluntariatul și activitatea uh, activitatea tineretului în, în uh, general și uh, Youth in Action este practic o, o dorință a noastră care, iată, a fost preluată de către comisie. Mai avem apoi celelalte obiective încadrate în cele două ultime acțiuni cheie ne dorim de asemenea ca ONG-urile care în, în cadrul uh, sprijinului pentru reformarea politicilor, ONG-urile să poată fi uh, finanțate. Îmi doresc să particip uh, să, sau să deschid participarea acelor uh, participarea la aceste programe a acelor tineri care sunt activi în uh, domeniul acesta al activităților pentru tineret. Îmi doresc ca acest program să fie cât mai inclusiv și cât mai generos cu putință. Și mai avem și șase instituții care sunt uh, subvenționate prin intermediul activităților Jean Monnet sau primeau până în momentul de față. Colegiul Europa, uh, Institutul Universitar din Florența, mai avem Institutul uh, din Maastricht, uh, Academia pentru Drept din Trier, mai avem Agenția Europeană din Danemarca și mai avem CIFE la NISA. Comisia, în propunerea sa, a prevăzut uh, granturi, fonduri doar pentru primele două instituții Bine, eu știu de ce au făcut uh, această propunere. Nu, comisia nu a avut curaj să, să nu mai dea bani uh, Colegiului Europa și Institutului de la Florența. Ceilalți au lăsat călcați în, uh, în picioare. Eu, în propunerea mea, am reinclus toate cele șase, șase instituții, astfel încât uh, toată lumea să primească bani ca până acum. Și acum trecem la sport. Există în propunere un capitolaș separat pentru sport. Conform uh, analizei de impact a Comisiei, e nevoie de mai mulți bani alocați pentru sporturile de masă. Dar, cu toate acestea, iată că nu există o definiție în propunerea Comisiei a acestui concept de sport de masă. Avem nevoie de, acest, uh, de această definiție. Deci, noi am oferit această explicație, această definiție și am, uh, am tot inclus pe aici și pe acolo ideea aceasta de sport de masă. Și iată că am fost pe aceeași lungime de undă cu Consiliu. Indicatorii care țin de aceste obiective au fost trimise undeva, exilate undeva în anexă, din păcate, pentru că se pare că sunt mult prea complexe. În cadrul sportului trebuie să fie activ, uh, promovate activitățile voluntare și de asemenea să se, să se realizeze sau acele activități care reușesc, reușesc să combine sportul cu educația. Sprijinul financiar pentru diferite acțiuni trebuie să fie oferite, fondurile pentru anumite uh, acțiuni trebuie să fie oferite uh, atunci când aceste acțiuni, într-adevăr, luptă pentru atingerea unui obiectiv, unui obiectiv mare care ține de acest, uh, acest, uh, această propunere. Și vă dau un exemplu și anume o, uh, Olimpiada pentru persoanele cu handicap. Și acum trecem la buget. Atâta timp cât nu știm cum vor arăta negocierile pentru CFM, nu putem lucra decât cu procente și nu cu sume palpabile. Uh, Asta înseamnă că prioritățile noastre politice vor fi reflectate în procente. Am făcut o alocare a, a bugetului între educație și formare, tineret, activități Jean Monnet și sport. Asta pentru a ști clar care sunt procentele alocate fiecarei părți în parte. Pentru educație mai avem un, uh, un punct foarte important și anume pragurile minime pe, sector, uh, pe fiecare sector în parte. În propunerea comisiei se prezintă praguri minime indicatoare de 56%. Dar în programul, în propunerea de program, aceste 56% nu sunt prezentate deloc. Și știți prea bine că uh, atâta timp cât uh, textul de uh, regulamentului în sine nu conține nicio referire la cei 56%, acești 56% nu sunt obligatorii. Ei bine, eu am trecut acest, uh, acest 56% din uh, explicațiile, expunerea de motive a Comisiei în textul fix al regulamentului și de asemenea mi-am permis să cresc această, acest procent la 90%. De ce? Pentru că acești, aceste fonduri sunt esențiale și uh, nu putem să mergem în fața alegătorilor uh, noștri uh, să le spunem că, da, suntem nu am luptat suficient de, de aprins pentru a câștiga tot mai multe fonduri pentru educație. Nu, nu se poate lucru, lucrul acesta. Comisia își dorea o, un 40% flexibil acolo. Ei bine, eu nu sunt, sunt de acord cu lucrul acesta. Uh, dacă e vorba de flexibilitate, atunci flexibilitatea trebuie să fie discutată în prealabil cu Parlamentul European. Acum trecem la Leonardo da Vinci. Avem o, un prag minim de 21% aici. Unii m-au întrebat de ce am dat înapoi aici. Am dat înapoi pentru că bugetul general trebuie să fie crescut într-o manieră cât se poate de substanțială și atunci, dacă bugetul ar crește, 21% ar fi mult mai mult decât 21, 25% la, la sută în momentul de față. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că până în 2014 multe dintre acțiunile din cadrul Leonardo da Vinci vor fi demarate pe viitor uh, cu fonduri din uh, fondul social european. Domnule Repo, vă rog frumos să, să vorbiți la telefon afară. Deci, Per ansamblu, aceste uh, procente se bucură de sprijinul meu, avem nevoie de mai multe fonduri și dacă se va dovedi pe parcursul uh, activităților că fondurile nu sunt suficiente, Comisia va fi obligată să ne ofere mai multe detalii cu, și fonduri de asemenea pentru demararea acțiunilor. Iar această, aceste informații cu privire la nevoia, nevoile suplimentare pot fi uh, frumos incluse în raportul intermediar din 2017. Uh, de asta avem rapoarte intermediare. Deci acum, dați-mi voie să vă spun că nu intenționez să spun clar pentru fiecare sector în uh, parte care este acțiunea cheie pentru care mai multe fonduri ar trebui să fie alo alocate. Deci eu nu spun, domnule uh, reprezentant al Comisiei, că pentru mobilitatea persoanelor în scop educațional trebuie să fie prevăzută o anumită sumă. Nu spun că uh, Uh, trebuie să o alocăm, nu știu, o anumită sumă pentru Copernicus, și, și nu vreau să bat în, în cuie această sumă. Nu, eu vreau ca totul să fie flexibil. flexibil. În ceea ce privește autoritățile naționale, știți care e părerea mea, Comisia a spus că pe fiecare stat în parte, membru în parte trebuie să existe o singură autoritate națională și o singură agenție națională. Ei bine, eu sunt de părere că principiul subsidiarității trebuie să se aplice aici. Lăsăm statele membre să decidă ce fac. Și iată, din nou, suntem pe aceeași linie cu Consiliul. Și apoi uh, Comisia de Program. Comisia Europeană propune să existe un, un comitet, o comisie de program. Dar acest, acest comitet de program se va ocupa de absolut tot, absolut toate domeniile, educație, sport, tineret, etc. Eu propun să există în continuare un singur comitet de program, dar compoziția acestui comitet trebuie să fie schimbată în funcție de subiectul pe care îl discute comitetul de program. Și uh, cred că lucrul acesta poate fi acceptat de toată lumea. Și știți prea bine că am stabilit ca în acest comitet de program să nu fie reprezentați doar funcționari, ci și niște experți care cu siguranță sunt mai uh, conștienți de ceea ce se întâmplă. Uh, Spre exemplu, în uh, Comitetul pentru uh, Educație am decis să includem și partenerii sociali. Ne ne dorim ca toate organizațiile care se ocupă în, într-adevăr de educație să fie reprezentate în acest comitet de program, măcar sub formă de uh, observatori. Deci cam atât. Și acum să trecem la numele. Erasmus pentru toți nu există. Acest program nu a fost niciodată potrivit. Erasmus în sine este un program excelent în, pentru învățătorul pentru învățământul uh, uh superior și tocmai de aceea, pentru că Erasmus ține de învățământul uh, uh superior, am trecut, am schimbat Erasmus for All în învățăm lifelong learning. Practic, eu propun să, să ne întoarcem la denumirea uh, aplicată în, în trecut. În același timp, am uh, cerut tuturor celor care doresc să contribuiască la eforturile mele să-mi facă, pro- să facă propuneri cu privire la numele pe care l-am putea da programului. Și am primit uh, sugestia Yes Europe. Yes fiind un acronim pentru Youth Education and Sport. Bine, poate că unii dintre dumneavoastră nu sunt uh, neapărat de acord cu această propunere a noastră, dar uh, eu cred că ar fi bine să spunem cu, cu glas uh, tare Yes Europe, nu? Sună bine. Și vă mulțumesc acum pentru atenție, cam atât din partea mea. Deschidem dezbaterea. Domnul Tacula. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuota, jäin tässä miettimään, että kyllähän me varmaan kaikki... Mulțumesc. Mă gândeam că ar trebui să spunem cu toții da Europei. Deci, yes for Europe. Okay, I can continue. Tuota... Pot continua? Câteva comentarii aș avea în legătură cu această muncă de înaltă calitate depusă de președinta noastră. Știm cu toții că am muncit din greu la acest subiect. În urma discuțiilor bazate pe uh, primul proiect și pe implementarea acestui program de către autoritățile naționale, s-au exprimat mai multe îngrijorări. Sunt câteva îngrijorări eh, conform cărora această propunere ar fi prea detaliată atunci când vine vorba de descrierea acțiunilor. Există o teamă că astfel eh, punerea în aplicare va fi eh, una dificilă. Există un risc ca totul să fie divizat în foarte multe acțiuni separate prin urmare, procesul va fi unul dificil și nu foarte eficient din uh, perspectiva costurilor. Cel puțin în discuțiile din uh, Finlanda, acestea au fost îngrijorările care s-au exprimat de către cei care urmau să pună în aplicare acest program. Evident, ideea generală e că e posibil să se uh, adauge elemente la acest uh, nivel uh, detaliat, însă n-ar trebui să mergem prea departe. Acesta a fost un aspect comentat. Un alt aspect se leagă de faptul că există multe obiective de natură generală și obiective de natură specifică, iar apoi obiective pentru fiecare sector în parte și apoi în acest context au apărut uh, întrebări dacă nu cumva programul va fi unul uh, foarte complicat, dacă nu cumva va fi foarte greu uh, să fie monitorizat, dacă nu va fi dificil să se um, ia în considerare toți indicatorii. Cred că e important să ridicăm uh, aceste probleme, să le discutăm înainte să decidem asupra programului final. Știm cu toții că este foarte important să îi ascultăm pe cei implicați uh, în aceste demersuri. Apoi, în ceea ce privește aprobarea anuală conform articolului 27, ei bine, uh, cred că acest uh, proces este prea împovărător. Articolele 21 și 22, uh, în ceea ce privește aplicarea în Finlanda, presupun că autoritățile naționale nu pot sau poate nu-și doresc să uh, influențeze acordarea vizelor pentru proiecte. Cel puțin acestea sunt aspecte care au reșit din discuțiile preliminare. Poate e util ca la capitolul educație generală accentul uh, să cadă exact pe uh, aspectele subliniate. 90% din uh, buget este alocat în acest regulament, fapt care ni se pare pozitiv. Apoi, în ceea ce privește sportul, pentru birourile naționale, oare e nevoie să se menționeze un anume uh, procentaj exact? Pentru asta, pentru că există un risc atunci uh, când uh, bugetul este uh, redus semnificativ, cum se întâmplă în cadrul Consiliului, sectorul sportului să fie foarte afectat pentru că uh, bugetul ar fi foarte mic și atunci uh, um, pur și simplu acțiune nu ar fi eficiente. Bugetul este mic dacă îl comparăm cu uh, um, cadrul financiar actual. Ca și oameni dedicați sportului am dori să se folosească bine acești bani. S-a vorbit și despre Erasmus în legătură cu sportul în Finlanda acest aspect ne uh, preocupă. Și uh, noi ne-am gândit la uh, nume pentru uh, asemenea proiecte sportive, uh, nume reprezentative pentru sportul uh, european. În ceea ce privește schemele de uh, garantare a creditelor pentru studenți, bine, cel puțin din perspectivă finlandeză, lucrurile ar putea fi foarte uh, dificile. Noi ne cam opunem acestui subiect pentru că ni se pare uh, că e greu de uh, pus în aplicare. Cam atât în acest uh, moment. Ar trebui să luăm în considerare pe cei implicați uh, realmente în desfășurarea acestor uh, proiecte. Sunt foarte multe idei care se vehiculează, idei bune și dacă am reușit să găsim pentru toate soluții, pentru toate problemele soluții, atunci am avea un program excelent. Mulțumesc! Doamna Nedelova. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani eh, spravodajkyne predsedničke nášho výboru Doris eh, za veľmi, veľmi dobrú spoluprácu. Mulțumesc foarte mult, doamnă Pac, pentru un raport excelent, eh, a cărui prezentare tocmai am ascultat-o. Proiectul este mult mai bun în comparație cu versiunea, actu- versiunea actuală. Cred că acest uh, proiect, uh, se repetă vorbitoarea, este o îmbunătățire în raport cu versiunea uh, versiune pe care am analizat-o noi în cadrul comisiei anterior. E important să reținem faptul că raportarea a reușit să rezolve problema capitolului special care vizează tineretul. Există acum un capitol special pentru tineret, fapt care ne place foarte mult. În ceea ce privește bugetul alocat, există anumite propuneri și e stabilit uh, foarte clar uh, uh, ce scop ar trebui să slujească acest capitol și acest proiect. Este vorba despre un cadru special pentru tine, pentru tineri în acțiune, este vorba de inițiative adoptate recent și în acest context aș dori să atrag atenția la o propunere pe care am discutat-o la reuniunea raportorilor din umbră. Ar trebui să găsim un uh, nume pentru acest al treilea proiect și cred că ar trebui să fie ceva de genul Youth Decides, tineretul decide, pentru a putea sublinia faptul că participarea tinerilor este extrem de importantă în ceea ce privește gândirea viitorului. Apoi, în ceea ce privește uh, creditele garantate pentru studiile de masterat, e bine, a reieșit clar uh, pentru noi uh, care a fost rațiunea Comisiei atunci când a gândit aceste aspecte. Însă avem nevoie de definiții mai clare și de reguli mai exacte în ceea ce privește aceste împrumuturi. Eu mă bucur că vom uh, organiza o ședință în care vom invita uh, Comisia și toți raportorii uh, din umbră pentru a discuta aceste subiecte. Pentru noi, socialiști, este foarte important să avem anumite criterii clare atunci când vorbim despre aceste credite mai ales atunci când le alocăm unor persoane care nu au o situație financiară prea bună. În ceea ce privește această parte, aș dori să mai fac un comentariu, și anume, dacă ne gândim puțin la faptul că aceste credite sunt oferite oamenilor în cadrul schemelor de uh, mobilitate și că adesea acestea nu sunt adecvate în ceea ce privește uh, finanțarea, pentru noi important este ca accesibilitatea, oportunitatea să um, uh, fie deschisă tuturor în aceste programe. De aceea mă gândesc că ne-am putea axa pe adaptarea acestor granturi, acestor credite, um, luând în considerare costul vieții în statele unde uh, tinerii merg să studieze. Am discutat uh, în detaliu acest uh, subiect și în comisie ne-am gândit că e bine că 90% din bani merg exact pe această direcție. Dar dacă bugetul ar trebui alocat uh, eventual diferit, uh, poate în această uh, parte am putea propune ca peste 3-4 ani Comisia să înainteze niște rapoarte argumentate pe baza cărora eventual am putea să schimbăm alocarea fondurilor. Așadar, noi, ca și Parlament, suntem gata să cooperăm cu Comisia dacă e nevoie de schimbări, însă ar trebui să definim clar um, unde anume vor merge banii. Încă ceva acum, nu avem pe Emma alături de noi astăzi, însă la reuniunea raportorului din umbră am discutat uh, partea care vizează sportul și programul Jamone. Am discutat despre anumite disproporții în ceea ce privește bugetul pentru aceste programe. Eventual, uh, finanțarea ar putea fi uh, realocată din moment ce sportul reprezintă cel de-al treilea pilon al acestui program. Eventual ar putea să beneficieze din acest motiv de mai multe fonduri. Prin urmare, Uh, credem că ați putea fi de acord cu noi uh, să ne gândim puțin cum am putea realoca banii pentru a sprijini mai mult uh, sportul, pentru a sprijini programul Jamone. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru cooperare și sperăm că în viitor vom putea îmbunătăți textul încă și mai mult. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Marcus Corea are cuvântul. <clears throat> Presidente, anche per uh, la sua relazione. Mulțumesc, doamna președinte. Sper că uh, Comisia nu va interpreta negativ uh, raportul dumneavoastră. După părerea mea, raportul dumneavoastră este mult mai eficace, mult mai inclusiv și, cu siguranță, mult mai bine organizat decât propunerea inițială a Comisiei. E adevărat că rolul Parlamentului este acela de a ameliora propunerile care îi se fac. Mm, ceea ce ar putea satisface pe toată lumea. E limpede că raportul dumneavoastră merge în direcția cea bună, direcția pe care ne-o doream cu toții în uh, cadrul acestei comisii. Repet, uh, lucrurile sunt mult mai bine structurate și domeniile mai limpede formulate. Dispunem acum de un capitol referitor la tineret, altul pentru formare și altul pentru sport așa cum le-ați prezentat uh, dumneavoastră, mie mi se par toate mult mai ușor de înțeles, în special pentru viitorii beneficiari. Din acest punct de vedere, nu putem decât să ne declarăm cât se poate de mulțumiți. Uh, mai intervine și aspectul referitor la agenții. Am spus întotdeauna că trebuie uh, lăsată deschisă portița statelor membre de a dispune mai, de mai multe agenții dacă acest lucru funcționează în mod corespunzător și dacă nu antrenează costuri excesive. Dacă în acest fel uh, informația poate fi mai bine difuzată în teritoriu referitor la acest program, de ce nu? Cred că acest lucru e important să repetăm. În ce privește numele operațiunii, mi-am exprimat întotdeauna perplexitatea. Um, yes Europe mi se pare că sună bine și este cât se poate de atrăgător. E o denumire care va avea efect în special în rândul tinerilor, mă gândesc inclusiv la rețelele sociale. Și din acest punct de vedere, cred că e un pas înainte. Sigur, eh, persistă câteva puncte mai puțin clare, dar nu e uh, vina noastră. Uh, problemele provin uh, din lipsa încă a unui cadru financiar multianual. Sigur că aici intervin o serie de alte decizii, alte comisii mm, și lunile care vin, știm bine, negocierile continuă. Noi, deocamdată, ne, trebuie să ne mulțumim cu niște procente, chiar dacă, firește, cifra finală a bugetului va fi uh, uh un Mulțumesc. Doamna Mergia. Merci, uh, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. La fel ca ceilalți colegi raportori din umbră, sunt de acord cu logica propunerilor dumneavoastră. Și pe scurt, aș dori să, să spun că trebuie să conciliem oarecum flexibilitatea în execuție și vizibilitatea către public. E limpede că propunerea comisiei nu convine publicului și pierderea vizibilității uh, Uniunii Europene este un prejudiciu. Atunci când ne preocupăm de cetățenia europeană și vom lansa chiar un an european al cetățenilor, cred că în cazul astfel, unor astfel de programe uh, trebuie să facem niște eforturi suplimentare. Comisia însăși uh, trebuie să facă un efort suplimentar. În ce mă privește, am două neliniști, două preocupări. Odată, nu facem destul de vizibil accentul pe educație formală și informală și care este rolul diversilor actori în cele două tipuri de formare. Dacă îmi permiteți, sunt cam în ceață. Ce va rămâne practic în program în ce privește formarea adulților? Uh, logica programului, desigur, rămânând aceeași pe care o cunoaștem, lifelong learning. Uh, îmi zic însă că e o problemă reală în ce privește definirea formării de-a lungul întregii vieți. Pentru mine acest punct rămâne neclar. Vă mulțumesc pentru eforturile depuse în rezolvarea problemei vizelor, pentru că pentru mine este o problemă fundamentală mai ales dacă învățăm lecția uh, din programul Erasmus Mundus. Ne dorim ca eforturi limpe să fie făcute în uh, privința obținerii vizelor. Uh, am efectuat împreună o călătorie în Danemarca și mărturia tânărului camerunez care a beneficiat de acest program, pentru mine rămâne ilustrarea a ceea ce ar trebui să facem, conlucrarea pe care ar trebui să o avem cu așa numitele țări din Sud, state terțe. O altă preocupare a mea Mm, e poate una legată mai degrabă de traducere și uh, ar trebui să ne punem de acord asupra formulelor. E vorba de amendamentul 105 și problema mobilității. Ne referim uh, în mod clar la mobilitatea studenților și nu a diplomelor. E un lucru diferit. Circulația studenților e cea mai importantă, chiar dacă sigur și armonizarea diplomelor uh, nu e de neglijat. Însă, comparând versiunea engleză și cea franceză, am identificat o problemă. Însă, cunoașteți cel mai important uh, subiect de preocupare a mea. E vorba de credite. Știm cu toții că Erasmus este un program de mare succes al Uniunii Europene. și cred că e cu atât mai important cu cât suntem reticenți în privința altor politici europene. Așa cum uh, bine ați spus, uh, Erasmus și studii clare o demonstrează, Erasmus rămâne Erasmus doar pentru cei care își permit să facă parte din acest uh, program, iar creditele nu vor rezolva problema. Creditele, odată în plus, vor fi disponibile celor care își permit să angajeze un credit Poate vor fi recuperați încă câțiva, dar mm, cei care pot beneficia de uh, împrumuturi, de credite bancare, sunt doar aceia care le vor putea și rambursa, deci numărul lor e limitat. În materie de politici educaționale, Europa trebuie să dea priorități, să favorizeze bunele practici, să stimuleze statele membre, să progreseze și prioritatea noastră trebuie să fie tocmai de a permite ca cei din mediile cele mai defavorizate să poată avea acces la astfel de programe și nu prin sistemul de credite propus vom reuși acest lucru, îmi pare rău să o spun. În fine, Yes Europe, Yes, îmi plăcea ca siglă, Yes Europe, sigur, mesajul îmi place foarte mult, dar în grupul pe care îl reprezint, uh, Ehm, cred că merită să continuăm discuția. Simbolul mi se pare limpede și, în fine, vă mulțumim foarte mult pentru eforturile depuse. Mulțumesc! Mulțumesc, spune și președinta. Ehm, spun Yes Europe, nu Yes for Europe. Tak, formand. Domnul Lockegaard. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru trecerea în revistă cât se poate de completă de uh, munca în profunzime pe care ați efectuat-o. În ce mă privește, cred că trebuie să fim conștienți aici, în comisia noastră, de ce rămâne de făcut. Suntem cu toții conștienți că fixăm niște reguli pentru niște programe populare în Uniunea Europeană și, de asemenea, e limpede că există puncte de plecare diferite, uh, toate de egală importanță și trebuie aprofundate toate aceste direcții. Noi aici am încercat să găsim un acord cât mai vast pentru a obține un bun rezultat final. E o tradiție pozitivă a comisiei noastre. Ne este de obicei ușor să găsim uh, puncte comune, puncte de acord. Însă e adevărat că trebuie să avem niște argumente forte în negocierile care vor urma cu Consiliul. Sigur, persistă problema bugetului. Care sunt uh, prioritățile pe care le vom propune Comisiei? E bine, nu uh, propunerile ne lipsesc, ci obiectivul e acela de a simplifica programele deja existente. Cred că e o idee bună și e motivul pentru care astăzi spunem că e o condiție prealabilă pentru a avea un uh, bun punct de plecare în negocierile pe buget. Pentru grupul uh, liberal aceasta este o prioritate. Există multe legături între uh, simplificare și dorința, sigur, de a obține mai mulți bani. Până acum și Consiliul a fost de aceeași părere. Uh, ne vom continua, deci, uh, negocierea. Eu nu sunt uh, învățător, sunt jurnalist, domnul președinte, și mm, unul din lucrurile pe care le învățăm noi jurnaliștii este că excepția dictează. Indiferent de bunele intenții, altfel spus, trebuie ținut seama uh, întotdeauna de ecoul pe care îl poate avea cu tare sau cu tare decizie. Percepția e cea care primează. Sigur, vorbim de streamlining um, și alte forme de armonizare, dar noi trebuie să ne asigurăm că toate aceste instrumente vor funcționa. Dar trebuie de asemenea să fim extrem de atenți la percepția pe care o avea, va avea publicul asupra acestor programe și schimbări. Trebuie să facem concrete și vizibile obiectivele noastre. Sigur că este un efort, dar dacă privim apoi rezultatul și alții au spus-o înaintea mea, Avem nivele diferite uh, ale numeroaselor obiective între 10 și 49 și uh, multe state membre s-au exprimat deja. E un program care va avansa foarte lent cu atât de multe obiective și cred că ar trebui să găsim un echilibru, să alegem cu grijă uh, unde vom aplica simplificarea și uh, procesul de streamlining. Personal, Sper că vom putea găsi un bun compromis, așa încât uh, în sânul comisiei noastre să ne păstrăm o poziție unită în fața Consiliului atunci când va fi vorba de a negocia bugetul acesta. Aceasta este preocuparea mea principală. Alminter, vă felicit încă o dată, uh, doamnă raportor. Avem un capitol special pentru tineret Ni mm, se pare foarte bine, un capitol special pentru tineri, liberalii apreciază acest lucru, comisia este și ea de acord. Am convenit deja structura uh, acestui uh, capitol. Am dori ca diversele instituții, Comenius, Erasmus și așa mai departe, să fie menținute Am dorit ca acestea să fie păstrate în propunerea Comisiei și să introducem aceste sectoare păstrând în același timp structura de 3 ă, pe 3, așa cum ați ă, ă, prezentat-o dumneavoastră, trei linii directoare. Sigur, e un aspect tehnic și va trebui văzut în negocierile cu Comisia cum vom putea găsi un rezultat rezonabil care să permită tuturor partenerilor să fie mulțumiți. În rest, uh, uh, cele credite pentru masterat um, rămâne pentru noi o problemă nu foarte clară. Există multe imprecizii, însă suntem cât se poate de uh, dispuși să discutăm felul în care s-ar putea pune în practică astfel de credite. Înțelegem intenția din spatele acestor credite. Dar detaliile contează și deseori în detalii se regăsesc dificultățile cele mai mari. Vom putea să discutăm. S-a discutat mult despre diversele procente și sunt de acord cu uh, doamna raportor. În ce privește această problemă, trebuie oarecum să menținem controlul finanțelor. Sunt cât se poate de, de acord cu doamna raportor, mai degrabă 90 decât uh, 50, ar fi un proces mai bun, desigur. Activitățile de tip Jean Monnet, iarăși nu îmi este foarte limpede însă sunt de acord cu uh, doamna raportor. Există șase institute care funcționează foarte bine și care trebuie menținute. Aceste institute promovează ideea europeană. a alege două din șase nu este deloc uh, de bun simț. Ar trebui să le menținem pe toate șase. Aș spune că propunerea pentru titlul Yes Europe este probabil un lucru bun, un semnal cât se poate de limpede pe care îl dăm și arătăm că este o ameliorare față de programul inițial propus. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Lockegaard. Tare mi-a plăcut intervenția dumneavoastră. Doamna Benara Batu. Merci, euh, madame la présidente. Alors... Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii mei, aș dori și eu să vă mulțumesc mi se pare că propunerea pe care o facem astăzi e una bună și apreciez faptul că ați integrat în ea foarte multe lucruri pe care le-am menționat la întâlnirea cu raportorii din umbră. Deci vă mulțumesc pentru toată această muncă. Apoi încă câteva comentarii pe care aș dori să le fac. Mai întâi în ceea ce privește uh, procentele pe uh, acțiuni. Acest aspect este fundamental. Nu am revizuit în uh, detaliu uh, procentele, uh, însă ideea de a aloca un procent exact pentru fiecare proiect, pentru grupul nostru este un aspect fundamental, foarte important. Deci, mă gândeam dacă n-am putea să păstrăm anumită flexibilitate de 1-2% pentru acțiuni pe care nu le-am menționat uh, astăzi, la care încă nu ne-am gândit, uh, pentru că se întâmplă în acest moment foarte multe lucruri, uh, multe se pot schimba, prin urmare mă gândesc că am putea păstra un 1-2% pentru acțiuni pe care încă nu le-am menționat nu există uh, nimic uh, în legătură cu abandonul uh, școlar, pentru că sunt foarte mulți copii care părăsesc acest sistem fără să aibă vreo calificare. Este un subiect important, așadar, la fel și analfabetismul. Știm că problema e veche, o avem de mult în Europa deci e vorba de uh, analfabetism sau uh, de uh, incapacitatea de a citi. Oricum, celelalte uh, propuneri uh, îmi plac, dar uh, mă gândesc că la anumite titluri de programe am putea să găsim formulări mai uh, concise. Apoi, în ceea ce privește uh, uh, ideea de a avea un program specific pentru tinere, bine, susținem această propunere pe care ați făcut-o. Uh, e un aspect uh, și el important. De asemenea, uh, ați uh, menționat și uh, partea care viza cooperarea cu statele uh, terțe și obținerea de uh, vize în conformitate cu această posibilitate de a integra în programe uh, și tineri din state terțe. E bine, eu uh, uh, aș dori să punem accent pe această cooperare cu statele din zona Mediteranei, cu vecinii noștri de acolo, în cadrul politicii de uh, vecinătate, pentru că uh, începem să avem uh, niște legături puternice cu aceste state și poate fi bine ca și în aceste programe accentul să cadă pe aspecte similare. Am fi dorit, de asemenea, să uh, păstrăm trimiterea la uh, diversi beneficiari ai uh, programelor. E vorba despre studenți, doctoranzi, post-Erasmus, persoane care se află deja pe piața muncii, cei care învață la o vârstă adultă și așa mai departe. Doamnă președinte, în programul actual, vizibilitatea adulților care învață nu este suficientă sunt foarte mulți uh, tineri care, de exemplu, acum sunt șomeri și care trebuie reformați, care trebuie să-și găsească o uh, altă uh, meserie. Apoi, în ceea ce privește formarea ecologică, vor apărea noi meserii care vor necesita și ele uh, formare. Aș fi dorit de asemenea să vorbesc despre uh, programul Jean Monnet. Am ascultat ce au spus uh, colegii și eu cred că mă deranjează puțin uh, finanțarea instituțiilor. Uh, Aș susține mai degrabă ideea de a păstra acest nume, dar de a finanța mai degrabă o uh, uh, rețea uh, care să implice mai multe universități, programe, module și așa mai departe, care toate să aibă în centru chestiuni europene. Așa am putea să intervenim pe o scară mai largă. Ar fi așadar interesant să finanțăm nu instituțiile, ci uh, o rețea uh, de cercetare care să implice mai multe universități ale mai multor state ale Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește uh, creditele, pentru că uh, s-a uh, vorbit aici despre uh, credite garantate, uh, E bine, uh, aici am putea întâmpina niște probleme. Sunt state care deja propun anumite sisteme complicate de uh, burse și uh, riscăm să dezechilibrăm puțin aceste sisteme de burse care sunt oricum foarte complicate. Apoi, în al doilea aspect, cred că e adevărat că anumiți tineri nu au acces la Erasmus pentru că nu au mijloacele financiare necesare, prin urmare ar trebui găsită o cale prin care le-am putea permite acest acces. Da, am putea vorbi despre credite, însă acest sistem ar trebui bine uh, încadrat și ar trebui să uh, vorbim despre credite care să nu presupună o concurență între uh, bănci. Ar trebui să găsim un cadru foarte precis așadar și atunci, da, am putea fi de acord cu un sistem de credite care să permite uh, multora să uh, ia parte la uh, acest program Erasmus. Cam atât vreau să vă spun eu astăzi. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Domnul Migalski. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun câteva cuvinte în numele doamnei McClarkin, care își cere scuze că uh, este absentă astăzi, însă este în Cipru și asistă la întâlnirea uh, Forumului de Sprijin European. Raportul este unul foarte bun. Doamna Doris Pac a lucrat foarte mult să schimbe structura propunerii Comisiei uh, Europene. Prin urmare, salutăm toate propunerile, însă avem anumite dubii în legătură cu structura uh, documentului. Principala parte a acestui raport uh, este cea reprezentată de dorința de a da mai multă flexibilitate programelor și de a reduce birocrația. Însă schimbările propuse de doamna raportor și mai ales alocarea pe bază de procente a fondurilor pentru programe Uh, nu vor reprezenta un stimulent pentru a reduce birocrația. De aceea, doamna McClarkin consideră că ar trebui să uh, revenim la statutul anterior. Susținem pe doamna raportor, însă am dorit să subliniem uh, rolul sportului pentru amatori. Credem că acest uh, subiect nu a fost uh, suficient uh, subliniat. Apoi, programele comunitare pentru sport, de exemplu LEADER, care susține dezvoltarea celor care practică aceste sporturi, sunt aspecte importante care nu au fost menționate. Apoi, în ceea ce privește organizațiile voluntare din domeniul sportului, ar trebui să discutăm puțin modul în care acestea sunt finanțate. Trebuie să existe o recunoaștere internațională am înțeles, dar această condiție ar trebui eliminată, pentru că dacă nu facem asta, atunci toți banii vor ajunge uh, la uh, organizațiile mai vechi sau mai bine situate pe uh, piață, iar organizațiile tinere, proaspăt înființate, vor fi lăsate pe din afară. Programul Jamone, de asemenea, a fost menționat aici. Și aici cred că ar trebui să alocăm niște bani uh, sportului. Deocamdată avem 318 milioane de euro în total și 238 de milioane uh, merg către sport. Acum, în ceea ce privește acele credite de studii. Doamna McClarkin consideră și dânsa că acest subiect este important problematic. Considerăm că creditele pe care uh, le-ar putea uh, contacta uh, studenții ar putea să reprezinte niște credite toxice care să ducă la pierderi financiare. Doamna McClarkin consideră că acest sistem aduce după sine pierderi, mai ales atunci când studenții vor să se mute în străinătate. Iar, pentru a conchide, O să ținem pe doamna Doris Pac în legătură cu foarte multe subiecte, însă, totuși, uh, uh, grupul meu se așteaptă la o cooperare mai sporită în lunile viitoare. Mulțumesc. Doamna Trupăn. Mulțumesc. Mai, date, mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că propunerea Comisiei este una ambițioasă. Comisia își dorește mai, un buget mai mare, își dorește o simplificare și nu putem să spunem nimic împotriva acestei dorințe și Comisia de asemenea își dorește mai multă flexibilitate, flexibilitate mai multă pentru Comisie în esență, dar nu contează. Propunerea doamnei Doris Pac uh, oferă mai multă claritate din punctul meu de vedere. Spune cât se poate de clar, uh, care sunt uh, obiectivele și este mai, o propunere mai simplă din punct de vedere al conceptelor. În ceea ce privește acum uh, flexibilitatea, doamna Pac a spus cât se poate de clar că există acest conflict. Pe de o parte trebuie să fim uh, flexibili cu bugetul nostru pentru educație și să putem reacționa până în 2020 la toate evenimentele care vor avea loc în lume. Știm prea bine ce s-a întâmplat cu uh, primăvara arabă și așa ceva nu trebuie să se repete. Însă, în același timp, Trebuie să ne asigurăm că toți actorii care pun în aplicare programele noastre sunt conștienți și știu prea bine ce uh, fonduri și ce se va întâmpla cu aceste programe pe viitor. Deci trebuie să găsim clar o, un echilibru perfect între flexibilitate și planificare durabilă. Uh, în esență, propunerea este bună. Mai trebuie să discutăm despre punerea ei în aplicare. De asemenea, sunt încântată de faptul că programul pentru tineret este atât de clar statutat. Uh, de asemenea, sunt încântată de faptul că se dorește o interacțiune continuă cu acțiunile pentru tine, cu organizațiile pentru tineret. O interacțiune pe care nu putem decât să o salutăm. De asemenea, Doris, îmi place la propunerea ta faptul că suntem noi, Comisia Cult, cât se poate de uh, cât se poate declar în ceea ce privește prerogativele noastre. Spunem clar Comisiei care sunt uh, prerogativele noastre și uh, îi spunem Comisiei clar că vrem să să colaborăm cu uh, Comisia, însă în același timp ne dorim să fim consultați în calitatea noastră de organ cât se poate de politic și cât se poate de esențial. În ceea ce privește împrumuturile, în cadrul strategiei UE 2020, care vizează modernizarea economiei noastre, prioritizarea învățământului superior și a masteratului în esență reprezintă puncte esențiale și tocmai de aceea împrumuturile trebuie să fie oferite celor care uh, uh, um, sunt încadrați în învățământul superior. Da, ideea este una bună în sine, dar pe de altă parte, trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor împrumuturi. Deci avem nevoie de o discuție cât se poate de solidă pe această temă. În plus, mi se pare pozitivă atitudinea ta vis-a-vis -vis de, de vize. E clar că competențele statelor membre trebuie să fie respectate. În ceea ce privește structura Jean Monnet, îmi doresc și eu ca structura actuală să fie păstrată. De ce? Pentru că această structură este una deja uh, cât se poate de solidă, institutele acestea funcționează bine și ar fi păcat să le distrugem activitatea. Uh, cred că fondurile oferite pentru educație și uh, tratarea temelor europene sunt fonduri bine utilizate. În Ceea ce privește acum uh, uh, propunerea de titlu, Yes Europe, mi se pare o propunere foarte bună. De ce? Pentru că pune accent pe tineret, educație și sport. Este un titlu cât se poate de concis și uh, bine direcționat, ne arată cât se poate de clar că Uniunea Europeană este orientată spre viitor și dorește ca fondurile să fie folosite tocmai pentru sprijinirea viitorului Uniunii Europene. Sper din tot sufletul că negocierile uh, cu privire la cadrul financiar multianual ne vor fi favorabile și sper că cu ajutorul acestei propuneri vom reuși într-adevăr să punem uh, totul în aplicare. Mulțumesc, Petra. Mulțumesc, Doris. Mulțumesc pentru raportul tău. Într-adevăr, ai îmbunătățit mult propunerea inițială a Comisiei. Propunerea ta este una mult mai clară și dacă vom reuși, într-adevăr, să o promovăm, atunci această uh, toată lumea va ști clar care este programul la care trebuie să se adreseze în cazul în care dorește să pună în aplicare anumite, anumite anumite obiective. Pe, în propunerea comisiei această claritate nu este, nu este garantată, nu, e, nu există pur și simplu și tocmai de aceea trebuie să, să insistăm ca această structură a ta să fie păstrată. Avem de discutat pe această temă cu comisia, dar văd că Consiliul ne sprijină. În ceea ce privește bugetul, îmi dau seama că faptul că suntem obligați acum să discutăm despre procente ne reprezintă un impediment. De ce? Pentru că acum vorbim despre uh, ceva care nu este palpabil și e păcat. E păcat că nu știm ce se ascundă în spatele acestor procente. Am am tot uh, discutat despre modul în care s-ar putea ca aceste procente ale noastre să se dovedească a fi, odată cu uh, adoptarea cadrului financiar multianual, insuficiente. Deci, cred că în continuare trebuie să purtăm uh, discuții pe marginea acestor procente. În ceea ce privește acum împrumuturile, sunt într totul de acord cu cele spuse de doamna Trüppel. Nu trebuie să nu discutăm despre această temă. Este o nouă posibilitate pe care o punem la dispoziția tinerilor din Europa pentru a absolvi un uh, program masteral în străinătate. Da, e un credit, un credit care trebuie să fie rambursat, dar dați-mi voie să vă spun că eu mă număr printre cei din Germania care au uh, beneficiat <laughs> eh, între ghilimele de astfel de credite din partea statului german. La finele programului pe care l-am încheiat, am fost obligată să rambursez 35.000 de euro. Deci, iată că... De, de mărci germane, îmi cer scuze. Deci, eh, iată, eu am pro, profitat de pe urma acestui tip de facilitate. Bine, unii pot fi de acord cu ea, alții nu. Trebuie să discutăm despre modul în care se face rambursarea, care sunt ratele, etc. Toate, toate aceste aspecte trebuie să fie discutate și stabilite și trebuie să ne asigurăm că astfel de împrumuturi sunt într-adevăr durabile și pot să fie asumate uh, Uh, ca povară financiară de către studen- studenți. Însă, esențial este ca, în fond și la urma urmei, să oferim mai multă mobilitate și flexibilitate studenților. Și iată, aceasta este o posibilitate de a oferi flexibilitatea și mobilitatea acestea. Ar fi frumos să putem oferi burse uh, studenților, dar, din păcate, nu putem să. nu avem fonduri la dispoziție pentru astfel de burse. Acum trebuie să ne asigurăm că reușim să creăm o structură de împrumuturi durabile. În ceea ce privește numele Yes, da, sunt încântată de el, am fost încântată de la bun început, de la primul nostru schimb de opinii pe marginea acestui uh, titlu. Consider că acest, acest titlu reflectă toate ambițiile noastre, ambițiile care, pe care le-am uh, încetățenit în acest program și sper că toată lumea va fi de acord cu, problemele, cu propunerile noastre. Domnul Matula și după aceea domnul Becker și am terminat. Domnule Matula, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. La cele prezentate astăzi, pe de o parte propunerea Comisiei cu programul Erasmus pentru toți. Uh, sigur, uh, dumneavoastră ați venit cu un raport excelent care îmbunătățește mult propunerea Comisiei. A spune, în primul rând, practic aduce mult mai aproape de cetățean tot ceea ce înseamnă acțiuni în educație, formare, tineret și sport. Și acesta este un lucru deosebit pentru că este normal că noi ă, ă, trebuie să reprezentăm în primul rând interesele cetățenilor și, repet, propunerea dumneavoastră este mult mai apropiată de cetățeni. Pe undeva este normal ca noi aici, dumneavoastră în primul rând, și noi să vă sprijinim să luptăm pentru interesele în acest domeniu, și să vă sprijinim în a îmbunătăți propunerea Comisiei. Câteva remarci uh, pe care vreau să le aduc. În primul rând, uh, propunerea de buget mai mare pentru educație și formare, 90%. Consider că este bine să avem o țintă cât mai ridicată, mai ales în situația în care știm ce înseamnă educație și formare, începând cu, aș spune, de ce nu, a evita în viitor posibile crize, inclusiv crize economice, depinde de educație, depinde de formare, uh, după aceea în a asigura practic o reformă în educație în toate statele membre și aș vrea să mă alătur colegei mele care a vorbit și de abandon școlar, să nu uităm că putem veni cu propuneri, cu măsuri pentru a limita abandonul școlar în toate statele membre, Mă gândesc după aceea tot aici la participarea la programele Uniunii, chiar a țărilor din vecinătate. Uh, mă gândesc de asemenea la promovarea învățării, merg până la promovarea învățării limbilor străine, multilingvis și de ce nu aici uh, Erasmus Summer School mi se pare o soluție interesantă, asigurarea accesului la educație pentru persoanele defavorizate de asemenea. Deci cred că e un bun prilej sau un element de negociere foarte bun acest procent pe care ni l-am propus. Uh, vreau să fac o remarcă și legat de sportul în masă. Într-adevăr, este important să ne îndreptăm atenția spre sportul de masă. Aici garantat participă și tineretul, deci vom cuprinde tineretul, elevii. Trebuie să se găsească o finanțare adecvată pentru programele sportive, de ce nu mergând și spre amatorism, pentru că știm cât de mult suferă acest sector și, aș spune, sprijinirea voluntariatului în sport și în rândul tinerilor. Uh, legat de denumire, la Yes Europe, sigur, răspuns simplu, Yes, mi se pare mult mai potrivit, pentru că întotdeauna tot ce a fost simplu a prins, mai ales în rândul tinerilor, și cred că e mult mai potrivit decât Erasmus for All, pentru că, pe de o parte, știm ce înseamnă, ce conotații are Erasmus, spre cine se îndreaptă și știm, de asemenea, chiar dacă ne propunem să fie pentru toți, nu prea este pentru toți. Mulțumesc și din punctul meu de vedere voi sprijini cât se poate de mult aceste inițiative. Vă felicit încă o dată, doamna președintă. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Deja s-au spus multe dintre cele pe care doream eu să le menționez. Propunerea doamnei PAC este excelentă în ceea ce, atât în ceea ce privește obiectivele pe care dorim să le punem în aplicare, cât și uh, în ceea ce privește uh, dorințele noastre ale Comisiei CULT. Cred că avem un uh, o structură cât se poate de clară, o arhitectură cât se poate de clară. Avem definiții cât se poate de clare cu privire la alocarea bugetului. Deci avem uh, o strategie cât se poate de precisă. De asemenea, punem uh, în continuare accent pe mărcile care deja și-au dovedit uh, valoarea. Ar fi păcat să renunțăm la toate succesul, uh, succesele obținute pe parcursul timpului prin intermediul acestor mărci pe care, pe care le-am promovat. Ar fi păcat să renunțăm la tot ceea ce s-a făcut până în momentul de față. De asemenea, formarea pentru adulți este importantă, este un aspect important al acestei propuneri. Știm uh, foarte bine cât de importantă este uh, educația pe tot parcursul vieții și iată, încă o dată, punem accent pe acest lifelong uh, Uh, learning, lifelong learning care se adresează tuturor uh, adulților, indiferent de vârsta lor, uh, fie ea mai, mai mică, o vârstă fragedă, fie foarte înaintată. Deci eu consider că această propunere a noastră reprezintă o bază excelentă pentru comunicarea cu cetățenii și cu experții. Doamna președinte, vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte PAC, și mulțumim pentru raportul dumneavoastră excelent, care este cât se poate de profund, așa cum e întreaga munca dumneavoastră. Am citit cu foarte mare atenție propunerea dumneavoastră Comisia și în general și eu în mod deosebit suntem foarte atenți la cele pe care ne le transmiteți atât dumneavoastră cât și întregul Parlament. Uh, însă veți înțelege că abordăm totul într-un spirit critic. Dacă ținem seama și de propunerea Comisiei și de uh, acordul parțial al Consiliului, ne dăm seama că suntem cu toții de acord asupra principiilor de bază. Avem nevoie de un program unic suntem de acord și e limpede că trebuie să ne adresăm tineretului, educației și sportului într-un mod integrat. Trebuie să integrăm aceste trei sectoare. De asemenea, suntem de acord că e nevoie de o conectare mai bună între program și politici și că e nevoie de o structură simplă. Prin urmare, propunerea uh, Comisiei uh, pe cele trei axe credem că este susținută. Înțeleg însă că trebuie să găsim un echilibru între simplificare și claritate. Înțeleg ce ne transmite Consiliul și dumneavoastră, domnule Pac, anume că nu am găsit acest echilibru potrivit între flexibilitate și planificare și cred că aici trebuie să ne continuăm eforturile. Și aș face încă o dată apel la experiența dumneavoastră de profesor. Și cred că mergem puțin prea departe dacă urmăm calea pe care dumneavoastră ați deschis-o. Nu sunt convins că adăugând un număr mare de obiective noi, care apoi uh, vor trebui traduse prin noi indicatori. Nu cred că uh, viața noastră, ori a beneficiarilor, va fi mai ușoară. Sunt convins, pe de altă parte, că e bine să oferim mai multe detalii despre uh, acțiunile cheie, despre mobilități, despre ce dorim să obținem prin cooperare. Cu toate acestea, nu sunt convins că redactând articole extrem de stufoase uh, va fi mai clar și proiectul nostru. Ori, ceea ce căutăm până la urmă este claritatea. Iată de ce cred că trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a găsi echilibrul potrivit. Și dacă îmi permiteți să continui cu o analiza mea critică, aș dori să mă refer puțin la buget. Desigur, politicienii vor decide care sunt prioritățile în program. Comisia Europeană nu a contestat niciodată această poziție. Însă, depășind o alocație de 90%, din punctul meu de vedere, ar uh, pune în pericol viitorul programului pentru că ar diminua uh, posibilitatea de a organiza acțiuni transsectoriale. Pe de altă parte, cu astfel de marje limitate, nu uh, vom putea permite uh, schimbări, uh, realocări bugetare pentru perioada următoare. Ori Tocmai spuneam că avem nevoie de flexibilitate. Așa cum a sugerat, ar trebui să vedem dacă nu pot exista și niște mecanisme de uh, contribuție. În fine, doresc să mă refer și la un punct care nu a fost astăzi încă abordat, și anume uh, programul de premii anuale. Am văzut că uh, programul de lucru a fost divizat uh, în două secțiuni în propunerea dumneavoastră. Pe de o parte, potrivit propunerii dumneavoastră, trebuie, uh, trebuie hotărât acest uh, program prin acte delegate. Nu sunt convins, potrivit spuselor colegilor mei experți, că acest lucru este compatibil cu regulamentul financiar. Iată de ce trebuie să analizăm cu mare atenție acest punct. Eh, trebuie să eh, respectăm cu toții eh, regulamentul financiar adoptat de Consiliu și de către Parlament. Celelalte aspecte țin de detaliu și nu cred că e potrivit să le discutăm aici, ci vom avea sigur prilejul să le abordăm de acum și până în 6 noiembrie. Însă, cum spuneam și înainte, doream să mai spun un ultim punct. Ce aud din partea noastră și a colegilor în ce privește uh, creditele, sigur nu e vorba de unanimitate, dar uh, această schemă pare să fie folositoare. Însă aceasta trebuie să, nu trebuie să fie un substitut pentru granturi, ci un complement, ceva suplimentar. De asemenea, nu înlocuim sistemele naționale de susținere. Însă trebuie să oferim garanții pentru ca aceste credite să funcționeze realmente în beneficiul um, uh, tinerilor. De asemenea, condițiile pe care le vom impune nu trebuie să uh, împiedice anumiți candidați. În cele din urmă, în concluzie, aș dori să spun că suntem de acord că acest program uh, E unul dintre cele mai importante și mai populare programele Uniunii Europene. Și uh, rolul uh, dintre cele trei instituții este înlesnit pentru că avem un punct de plecare comun și un program deja existent și foarte popular. Până la urmă, ne dorim cu toții un program mai bun, care va aduce beneficii suplimentare cetățenilor și nu dorim să fie un program al Parlamentului sau al Consiliului sau al Comisiei, ci ne dorim să fie un program realmente european. Vă mulțumesc! So, uh, I can see that we have the Cypriot. Văd că um, reprezentantul Cipriot este alături de noi și uh, m-aș bucura să ne spuneți câteva cuvinte din partea Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Äh, was wir... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi nu putem, în momentul de față, decât să vă mulțumim foarte mult pentru acest raport. Bineînțeles că îl vom analiza în detaliu și bineînțeles că vom uh, aduce la cunoștința dumneavoastră poziția noastră. Sperăm să colaborăm strâns și bine cu dumneavoastră și cu toți ceilalți colegi ai dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Contez pe sprijinul Consiliului. Program, uh, propunerile Consiliului uh, au fost incluse, practic, în programul meu pentru că erau asemănătoare. Sper însă că și de acum înainte ne veți sprijini. Sper din tot sufletul că nu ne-ați dat astăzi prea multe detalii, nu pentru că doriți să ne surprindeți pe viitor, ci pentru că, într-adevăr, sunteți de acord cu noi. Uh, domnule Corela, sunteți de acord cu programul nostru? Nici noastră, din partea Comisiei, nu ne-ați spus prea multe. Uh, sunteți de acord cu programul propus de noi? Da, perfect. Bun. Spuneți încă o dată asta. Faptul că nu am spus nimic nu înseamnă că titlul propus de dumneavoastră este unul bun. Uh, va trebui să mai discutăm acest lucru și cred că mulți dintre colegii dumneavoastră sunt de acord că trebuie să obținem o, o treabă bună un nume bun pentru program, unul care să atragă cetățenii eh, și care să devină un brand la rândul său, la fel cum a fost și cazul până acum. Domnule Corel, îmi faceți viața un chin, un iad. Bine, dar dacă ar fi să dați dovadă de onestiza, onestitate, ați spune că da, sunteți de acord cu titlul acesta, dar bine, aveți, o aveți pe doamna uh, Vasiliu deasupra dumneavoastră și ea e mai puțin uh, maleabilă. Dar haideți să discutăm și despre actele delegate și cele de punere în aplicare. Nu am spus nimic despre acest subiect. Am... Uh, prin intermediul acestor acte, practic Parlamentul European are un drept de vot alături de celelalte instituții asupra programelor și acțiunilor demarate. Bineînțeles că vom ține cont de avizul serviciului juridic pe această temă, nu vom respecta propunerea Comisiei, am uh, Vă spun asta de la bun început. Eu consider că este absolut esențial să discutăm cât se poate declara despre acte și actele delegate și cele de punere în aplicare. Parlamentul European are noi prerogative și ar fi cazul să se și folosească de ele. Ar trebui să ne arătăm, să ne flexăm mușchii și sunt sigură că vom reuși să o facem. Domnule Corel, Eu cred că dumneavoastră nu vreți să înțelegeți un lucru. Și anume că nu am schimbat absolut nimic la acțiunile dumneavoastră cheie. Rămân trei și au aceleași titluri. Dacă am scris mai mult la fiecare în parte, am făcut asta nu pentru a vă limita sfera de acțiune, ci pentru a face aceste prevederi mai user-friendly. Uh, uh, friendly. Asta pentru ca fiecare uh, persoană ce citește aceste prevederi să înțeleagă de la bun început despre ce e vorba acolo. Deci eu nu vă limitez uh, acțiunile nici pe departe, eu cred că pur și simplu că e nevoie mai mult, de mai multă claritate. Atât fac. Eu nu cred că sporim povara administrativă în cazul în care spunem la fiecare acțiune cheie în parte despre ce e vorba acolo. Eu nu pot să cred că această povară administrativă va crește într-adevăr. Eu cred că e important să fie cât se poate de clar uh, totul. De multe ori în propunerea sau citind propunerea comisiei m-am întrebat uh, ce ține de ce? Ei bine, această clarificare suplimentară de care aveam eu nevoie și de care cu siguranță au nevoie și alții, am operat-o. Eu nu schimb absolut nimic la structura dumneavoastră, la arhitectura uh, dumneavoastră, nici pe departe. Atât, doar clarific. Și, domnule uh, Tacula, dumneavoastră cred că ați înțeles uh, greșit. Ați înțeles uh, ceva greșit acolo, pentru că uh, Spuneați dumneavoastră că sportul nu este inclus în acest pro- program. Ba da, e inclus până și în titlu. Yes, sâul vine de la sport. Deci, sportul e cât se poate de bine sublin, subliniat în program. Problema e că bugetul alocat sportului este prea mic, e drept. Sunt de acord cu cei care spuneau că ar trebui să mai adău, atragem fonduri pentru sport. Da, într-adevăr, trebuie să discutăm despre asta, dar vă atrag atenția că Consiliul e foarte restrictiv când vine vorba de noi fonduri alocate. Uh, Nu înțeleg prea bine ce vroia domnul Tacula să spună prin atragerea opiniei publice sau includerea opiniei publice. N-am, n-am prea înțeles lucrul acesta, dar voi avea o discuție in, bilaterală cu domnia sa și mai mult ca sigur vom clarifica situația. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și care, într-adevăr, au fost interesați de la bun început de acest program și au discutat cu mine despre el. Uh, au existat uh, colegi care spuneau că trebuie să mai uh, atragem fonduri pentru sport. Da, e drept, vom mai discuta și despre asta. În ceea ce privește formarea profesională și educația, am am preluat multe dintre propunerile dumneavoastră. Domnule Scuria, dumneavoastră ați fost de acord cu mine. Bineînțeles, domnia sa este coordonator din cadrul grupului meu și era normal să mă sprijine, dar cu toate astea îi mulțumesc. Iar în ceea ce privește procentele, Dați-mi voie să vă spun că trebuie să cooperăm strâns cu Comisia pentru Bugete. Colaborez strâns cu domnul Böge și îi rog pe toți cei dintre dumneavoastră care au uh, prieteni la Comisia pentru Bugete să discute cu acești prieteni despre bugetul alocat culturii. Domnul Böge, la ultima negociere pe CFM, a cerut mai mulți bani pentru noi. Bine, nu a fost el de unul singur acolo la negocieri, dar el a condus negocierile. Deci ne putem baza pe el. Eu sunt uh, convinsă că e dispus să-și sufulce mânecile și să lupte pentru bugetul sporit. Până și domnul Schulz mi-a spus că de curând a discutat cu doamna Merkel și doamna Merkel spunea că și ea este uh, de acord ca educația să fie mai uh, accentuată, mai bine finanțată în cadrul noului cadru financiar multianual. Dacă ar veni și faptele după aceste vor, vorbe, tare bine ar fi. Au existat și niște critici care s-au strecurat printre remarcele dumneavoastră, domnul Tacula, domnul Lockegard, nu, domnul Lockegard m-a, m-a sprijinit. Problema dacă sau nu primim bani pentru educație nu depinde de arhitectura pe care o oferim acestui program. Deci fie că programul va arăta așa cum îmi doresc eu, fie că programul va arăta așa cum își dorește comisia, uh, arhitectura în sine nu va schimba alocările de, de fonduri, adică nu va atrage neapărat mai multe fonduri. Dar cu toate acestea, noi uh, trebuie să încercăm a include în textele noastre o, o măcar solicitări în ceea ce privește fondurile, fondurile alocate. Da, e drept, trebuie să ne asigurăm că uh, totul este finanțat, că programele noi sau acțiunile noi vor viza și uh, statele din vecinătate, adică statele din nordul Africii în esență, da, acestea trebuie și sunt deja incluse în uh, programul nostru și să nu uităm că mai există și acele state terțe și, și există o diferență între statele vecine și statele terțe. Statele vecine sunt mai aproape de noi decât cele terțe și uh, eu cred că trebuie să ne asigurăm că în text facem uh, clar diferența între uh, Uh, toate aceste concepte, pentru că nu avem prea mulți uh, bani la dispoziție. Dacă vorbim, dacă dorim să atragem și statele terțe în acțiunile noastre, atunci aceste state terțe ar fi cazul să contribuie și ele cu ceva. Pentru că dacă nu o fac, uh, am epuiza repede fondurile pe care le avem. Deci, fondurile sunt deja, sau țările vecine sunt deja incluse, avem statele candidat și după aceea statele terțe. Doamnă Vergia, educația formală și informală, cred că a fost menționată de mine în unele dintre amendamentele mele. Cred că le-am menționat, iar dacă nu le-am menționat, atunci vă rog frumos să introduceți dumneavoastră un amendament. Dacă avem uh, tineret acolo și sport, atunci cred că înțelegem cu toții că vorbim clar despre educație informală. Dacă doriți ca acest concept să fie exprimat cât se poate de clar, atunci putem să o facem. În ceea ce privește învățământul pe întreaga durată a vieții, un un, uh, o temă care a fost uh, menționată de mulți uh, dintre dumneavoastră. Ei bine, um, vizați de acest învățământ pe toată durata vieții sunt persoanele, sau vizate sunt persoanele cu o vârstă de peste 45 de ani și avem deja programul Grundvik în acest domeniu. Eu consider că trebuie să utilizăm toate toate acele realizări pe care le-am obținut pe parcursul uh, demarării programului Grundvik. Și mai există acolo, uh, sau în acest domeniu, acele senior services care trebuie să fie menționate clar. Dar bine, trebuie să înțelegem și noi uh, de la bun început că pentru aceste programe fondurile vor fi uh, vor fi poate mai limitate decât în celelalte domenii. Nu mai știu ce am scris aici, domnul Misgalski, oricum nu mai e în sală, nu mai trebuie să-i răspund. Doamna Trupel acum, acum. domnia sa m-a sprijinit cam uh, în, în toate propunerile mele. În ceea ce privește Jean Monnet, o temă, de fapt, menționată de cam toată lumea. Nici unul dintre dumneavoastră, poate că doamna Benarabatu doar, nu a vrut excluderea tuturor uh, institutelor. Eu cred că, chiar dacă institutele uh, sunt la Florența sau la Maastricht, aceste institute nu sunt uh, italiene sau olandeze, ci ele ele concentrează acolo uh, studenți din întreaga Europa, din absolut întreaga Europa și aceste instituții fun- funcționează pe un fundament solid, pe o bază solidă și ar fi păcat să distrugem această ba- bază. Aceste institute lucrează și lucrează bine uh, și lucrează pentru întreaga Europa, deci trebuie să le sprijinim. Doamna Benarabatu spunea că Trebuie să oferim mai mulți bani pentru profesori. Profesorii din cadrul activităților programului Jean Monnet vor fi în continuare sprijiniți. Aceștia rămân și sunt afiliați instituțiilor, deja institutelor deja existente. Deci banii aceștia sunt deja garantați. Și Petra a fost de acord cu mine. Ea spunea că poate că procentele pentru formarea profesională sunt prea mică. Știți ceva, dacă am primi fondurile pe care Comisia le propune, uh, atunci 21% uh, ar fi mult mai mult decât cei 25% pe care îi avem în momentul de față. Dar bine, această generozitate a Comisiei poate că este, va rămâne la la categoria vorbe în vânt. Și tocmai de aceea am mai, putu- am mai putea discuta despre, despre procent. Nu e nimic bătut în piatră, putem să discutăm despre tot. Domnul Matula vorbea despre, spunea că sportul este important, da, aveți dreptate și eu cred că am îmbunătățit formulările cu privire la sport. Am uh, am mers mână în mână cu propunerile Consiliului, care, de altfel, la rândul său, sprijinea sportul de masă. Deci eu cred că în ceea ce privește sportul suntem pe calea cea bună. Sper că am reușit să rezum toate comentariile dumneavoastră și în încheiere dați-mi voie să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut, pentru toate comentariile dumneavoastră. Multe dintre prevederile propunerii uh, mele vă aparțin dumneavoastră. Mi le-ați, uh, mi-ați făcut aceste propuneri, aceste remarci pe parcursul discuțiilor noastre și eu le-am inclus în, în raportul uh, meu final. De asemenea, vreau să vă rog în efortul dumneavoastră de a redacta amendamente, să țineți cont de amendamentele ce există deja și încercați să fiți cât mai conciși și mai, să aveți o formulare cât mai simplă cu putință. N-are sens să complicăm totul. Deci, termenul de depunere a amendamentelor 3 octombrie. Între timp eu vom mai discuta cu comisia și sper din tot sufletul că talentul meu de pedagog mă va ajuta să aduc comisia pe calea cea bună și că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere de astăzi. Încheiem dezbaterea pe marginea punctului 10 și trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, avem un studiu, prezentarea unui studiu cu privire la utilizarea fondurilor structurale pentru proiectele culturale. Un lucru foarte important. Știți prea bine că programul nostru cultural este foarte slăbuț deocamdată. Ni s-a tot reproșat că nu facem suficient de mult. Iată că astăzi avem posibilitatea de a afla câți bani din fondurile structurale ajung într-adevăr la proiectele culturale. Cei care vor să părăsească sala ă, sunt rugați să plece în liniște și cât mai repede cu putință, pentru că noi trebuie să continuăm. Who is the lady? You? Okay. Good morning, everybody. Just a moment. Yeah. Ok. Please, uh, Madame Valentina. Vă rog, doamnă Valentina Montalto, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint acest studiu pentru a vă atrage atenția la situarea culturii în politica actuală și viitoare de coeziune. Trebuie să găsim obiective pentru evaluarea uh, folosirii fondurilor structurale pentru activități uh, culturale și pentru industrii creative, având în vedere obiectivul final de a oferi recomandări și de a facilita accesul la fonduri structurale pentru uh, cadrul politicii de coeziune din 2014-2020. Înainte să intru în detaliile acestui studiu, aș dori să definez sfera de cuprindere a acestei cercetări. Ne-am axat pe cultură, care uh, include cultură practic și uh, sectoarele industriilor creative, uh, actele, uh, artele spectacolului, uh, sectoare culturale unde cultura este uh, considerată ca și contribuție și rezultat al producției, sectoare, de exemplu, uh, precum cel al uh, muzicii sau al audiovizualului, apoi uh, sectoarele pentru care uh, cultura reprezintă o contribuție la uh, producție, și aici vorbim despre sectoare precum publicitatea, designul, moda și arhitectura. Au fost uh, făcute mai multe studii în legătură cu impactul economic al acestor sectoare și se pare că acestea au un impact semnificativ asupra uh, economiei reprezintă 6 milioane de locuri de muncă și un procent uh, semnificativ uh, din uh, PIB, 3%. O altă parte importantă a studiului nostru este cea care afirmă că cultura este văzută ca instrument nu doar pentru uh, a contribui la uh, economie, ci și ca uh, o contribuție la uh, inovația socială și economică. Putem uh, observa, practic, o mutare în ceea ce privește economia europeană înspre uh, sectoarele uh, care țin de cultură, inovație sau dezvoltare regională. Uh, sunt uh, trei documente de politici care demonstrează acest lucru. Unul este Agenda pentru Cultură, care recunoaște cultura ca instrument pentru dialogul intercultural, dar uh, și pentru creativitate și relații internaționale. Uh, inițiativa emblematică O Uniune a Culturii din Strategia Europa 2020 promovează inovația în domeniul culturii, designului și industriilor creative. Apoi există o comunicare din 2010 uh, prin care uh, cultura este identificată ca factor de atractivitate pentru orașe și regiuni, dar în aceeași măsură industriile creative sunt văzute ca fiind cele mai bune uh, ramuri industriale pentru cercetare și inovație, precum și pentru creativitate. E interesant de remarcat faptul că Comisia Europeană a început să se implice în sectoarele de antreprenoriat din acest domeniu. Există o direcție uh, generală a Comisiei interesată mai nou în acest sector, este vorba despre DG Enterprise. Există un schimb de paradigmă care trebuie uh, încheiat în ceea ce privește uh, alocarea de bani prin politica de coeziune. Deocamdată 6 miliarde sunt alocate culturii. Uh, Însă este dificil să uh, estimăm cât din acești bani merge spre uh, industriile creative. Însă oricum nu e o sumă mare în comparație cu tot uh, bugetul pentru politica de coeziune din 2007-2013. De asemenea, trebuie să existe o legătură cu prioritățile uh, politicii de coeziune. Dacă ne gândim la politica de coeziune actuală, e bine, cultura uh, apare de mai multe ori în ceea ce privește uh, prioritățile de investiție din FRD, însă Principala trimitere la uh, cultură se face prin uh, patrimoniul uh, cultural, prin servicii culturale, iar dacă ne gândim puțin la orientările comune strategice, ei bine, putem vedea că există orientări în legătură cu modul în care am putea stimula cultura, am putea investi în uh, cultură. Uh, cultura reprezintă un instrument pentru uh, locuri de muncă mai multe și mai bune, de asemenea uh, prezintă o legătură cu dezvoltarea și turismul. Ce lipsește însă este o trimitere la un nou înțeles al culturii, adică cultura ca sursă de inovație socioeconomică. Cultura poate reprezenta o sursă pentru un nou tip de economie. Mai există aici ceva interesant și anume, în acest raport am analizat mai multe studii de caz, am identificat nouă bune practici uh, care demonstrează că orașele, regiunile și anumite state uh, membre uh, merg dincolo de prioritățile prevăzute în politica de coeziune și prevăd un rol suplimentar pentru cultură. Am selectat câteva cazuri, însă găsiți mai multe în raport. Un exemplu minunat este reprezentat de Berlin, Berlin ca și oraș creativ, Berlin uh, a investit mai, investit mai mult de un miliard de euro din fondurile structurale pentru a uh, constitui această marcă. Interesant uh, este că cultura a contribuit la strategia de dezvoltare locală. Un alt exemplu interesant este cel al Finlandei, al programului pentru industrii creative și dezvoltarea lor. E bine, acest program este cofinanțat prin Fondul Social European și e chiar rar ca programe pentru acest sector să fie finanțate din Fondul Social European. Ministrul Educației a reușit să convingă uh, Ministrul Economiei, care gestionează Fondul Social European, să gândească un program specific pentru uh, acest sector, pentru a încuraja noi dezvoltări uh, ale modelelor de afaceri din domeniu. În Estonia există din nou un program național și mă voi axa puțin mai mult pe acest proiect în diapozitivele următoare. Mă voi referi mai, de mult, mai mult la Nont și la Estonia în cele ce urmează. De ce Nont? E bine, uh, acest oraș a făcut o treabă foarte bună folosind fondurile uh, structurale. Orașul uh, are un trecut industrial semnificativ, însă la sfârșitul anilor 80, uh, odată ce s-a uh, închis șantierul naval, orașul a fost confruntat cu o provocare uriașă și anume să-și revitalizeze fosta zonă industrială pentru a încerca să atragă din nou turiști în această zonă care se localizează exact pe această insulă pe care o aveți în imagine, departe de centrul orașului. Acum 20 de ani, practic, uh, au început să stimuleze uh, sosirea uh, artiștilor. Au avut un plan în acest sens. Au permis accesul unei, unui teatru faimos în regiune, teatru de lux, și au uh, implicat și mai mulți uh, arhitecți uh, pentru a construi această zonă. Încet, încet și-au dat seama de importanța intervenției artistice pentru atragerea turiștilor în această regiune. Au finalizat această intervenție artistică construind anumite clădiri care să slujească companiilor, însă se pare că au creat practic un uh, fel de uh, ecosistem. Centrul activității se uh, găsește pe această insulă și o școală de arte frumoase se va deschide și ea în această zonă orașului. Cultura a fost uh, susținută ca instrument pentru regenerare a acestei zone. Acest aspect a fost foarte important. Fostul primar uh, al orașului, uh, actualul premier al Franței, a susținut foarte mult această politică culturală ca mijloc de inovare a economiei și a vieții sociale a acestei mici insule. Orașul acum nu este doar un oraș de tranzit, cum s-a întâmplat acum 20 de ani, ci este o destinație turistică. Uh, numărul turiștilor a sporit de la 100 de uh, mii aproximativ la 200 de mii în 2006. Orașul a dezvoltat și-a dezvoltat o nouă imagine. Pe dreapta aveți o uh, imagine cu un elefant, de fapt o mașinărie, uh, Uh, construită de niște uh, artiști. Numele său este La Machine și a devenit o emblemă a orașului. Orașul este unul de dimensiuni medii, uh, însă asemenea inițiative se regăsesc și în orașe mai mici, de exemplu orașul Tartu. Această inițiativă este foarte uh, interesantă. Activitățile culturale Uh, de acolo sunt legate de prioritățile naționale din domeniul culturii și al industriilor creative. S-a construit uh, acolo uh, un centru cultural finanțat prin, cofinanțat prin fonduri structurale. Obiectivul Tartu a fost să păstreze tinerii în oraș. Este un oraș de 100.000 de locuitori, dintre aceștia 20.000 sunt studenți. Practic, uh, inițiativa a fost să se susțină talentele, să se susțină antreprenorii și să li se ofere acestora motive să rămână în oraș. În cele din uh, urmă, uh, vorbim despre uh, Creative Spillovers for Innovation. Este un proiect uh, uh urbac, un proiect recent. Obiectivul acestui uh, proiect este să uh, lege cultura și industriile uh, creative de alte sectoare economice. Se creează practic o legătură uh, cu uh, ideea unor surplusuri culturale, uh, subiect care se regăsește pe o poziție privilegiată pe agenda uh, culturală. Ideea ar fi să se uh, realizeze niște uh, legături între discipline, între uh, cultură, întreprinderi locale, uh, pentru a încerca să se găsească cele mai bune instrumente pentru a încuraja interacțiunile eh, dintre cultură, profesiile creative și alte sectoare eh, economice și în aceeași măsură pentru a încerca să se eh, extindă influența culturii și pentru a se găsi noi piețe culturale. Acesta este viitorul, viitorul politicilor culturale. Dacă ne gândim puțin la ceea ce se întâmplă acum în noua politică de coeziune, dacă ne gândim puțin la propunerea Comisiei, care are o arhitectură foarte eh, diferită, și aici nu intru în detalii pentru că nu-mi permite timpul, s-aș dori să vă atragă atenția la locul ocupat de eh, cultură în cadrul propunerilor legate de politica de coeziune. Cultura apare în eh, proiectul de regulament pentru uh, Uh, la uh, tema 6, iar ideea ar fi uh, să se protejeze, să se promoveze și să se dezvolte regulamentul care vizează patrimoniul cultural. Există trimiteri interesante la întreprinderile mici și mijlocii și la uh, sprijinul pentru cultură și industriile creative. De asemenea, se face referire la uh, activitățile interculturale. Cultura nu reprezintă una dintre prioritățile tematice ale noii politici de uh, coeziune, însă în regulamentul FADR uh, se face uh, o trimitere la patrimoniul cultural, dar nu și la infrastructura sau serviciile culturale, nici măcar la cultură și la industriile creative ca atare. Cadrul uh, există, e adevărat, însă acesta nu este un regulament, uh, ci, poate, uh, ci e vorba despre un, un aspect care poate fi schimbat în urma propunerilor Comisiei. Însă e un aspect interesant aici și anume există o ocazie pentru statele membre și regiuni să lege cultura de strategiile de specializare inteligentă. Aici vorbim despre strategii de creștere ale regiunilor și ale sectoarelor uh, deja uh, dezvoltate. În ceea ce privește aceste strategii de specializare inteligentă, e bine, um, statele membre sunt încurajate să um, stimuleze cultura și industriile creative. Aceste strategii reprezintă o condiție pentru a accesa fondurile structurale, deci e important pentru statele membre și pentru regiuni să pună în prim plan uh, cultura și strategiile culturale prin aceste strategii pentru a putea accede la uh, fonduri uh, europene. Pentru a conchide, putem spune că există o schimbare de politică pozitivă în ceea ce privește luarea în considerare a culturii. Ceea ce am observat în diversele studii pe care le-am întreprins este că uh, cultura reprezintă o resursă, precum mediul. Așadar, uh, cultura este importantă pentru a ne atinge uh, obiective care pornesc de la coeziune până la obiective economice. Probabil fără fondurile structurale nu ar fi existat uh, uh cartierul creației de la Nantes, uh, nu ar fi existat Berlinul Creativ, nu ar fi existat proiectul uh, creativ din uh, Estonia. E însă esențial ca și nivelul local să sprijine asemenea uh, investiții, asemenea proiecte. Mai există niște proiecte, Interreg și Urbac, nu am spus multe despre ele, însă uh, Uh, aproape toate uh, orașele analizate în cadrul acestui uh, studiu fac parte din programele Interreg. Cu toate, aceste, cu toate orașele consideră că programul Interreg este unul bun, nu îl consideră ca fiind birocrație suplimentară, ci o cale prin care, a se put, prin care se poate obține inspirație pentru proiectele locale. Acest proiect uh, se reflectă doar parțial în politica de coeziune 2014-2020, de aceea propunem o serie de uh, recomandări pe care încerc să le uh, rezum acum, dar pe care le regăsiți în detaliu în cadrul raportului. Mai întâi, o recomandare generală uh, presupune definirea culturii. Trebuie să recunoaștem cultura ca sursă de dezvoltare durabilă. E ceva important care trebuie păstrat, deci aici vorbim despre uh, patrimoniu pentru a ne păstra uh, trecutul, dar de asemenea este ceva ce trebuie hrănit și pe viitor. Și aș dori să fac trimitere la un pasaj din studiu care uh, vorbește despre cultură ca sursă de dezvoltare durabilă Promovarea și dezvoltarea diversității culturale nu reprezintă doar uh, uh, păstrarea anumitor uh, forme, ci mai degrabă presupune apărarea indivizilor și a capacităților de inovație. Recunoașterea și afirmarea culturii ca sursă de dezvoltare durabilă înseamnă să ne aducem contribuția la dezvoltarea Uniunii Europene câtă vreme beneficiem noi și generațiile viitoare de pe urma culturii. Practic, cultura e privită și în contextul viitor viitorului european, nu doar în contextul trecutului. Uh, evident, uh, există o recomandare ambițioasă și anume de a introduce o nouă prioritate tematică care să vizeze cultura. Noi uh, sugerăm ca această nouă prioritate tematică să fie inclusă în cadrul priorităților care se leagă de dezvoltarea durabilă pentru regiune exact, așa cum spuneam anterior. Mai avem și alte recomandări specifice legate de aducerea în uh, prim plan a culturii în ceea ce privește prioritățile de investiții sau în ceea ce privește dezvoltarea non-tehnologică. De asemenea, cultura are o legătură cu uh, sectoarele uh, prietenoase față de uh, mediu, cu dezvoltarea durabilă în ceea ce privește legătura cu mediul. Apoi, uh, la nivel uh, național, regional și local trebuie să uh, sensibilizăm uh, publicul cu privire la cultură. Trebuie să implicăm așadar toate nivelurile în acest demers, iar la sfârșit vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost foarte interesantă. Și se potrivește cu experiențele pe care le avem noi. Să ne reamintim de Nantes. Am vizitat Nont uh, când uh, mergeam la mare cu copii, uh, acum foarte multă vreme. Orașul acela nu reprezenta un punct de atracție atunci, dar acum pot să constat cum s-a dezvoltat. Pur și simplu mi se pare uimitor. Acum este un oraș drăguț. Am fost la Arhus cu o delegație a Consiliului și pot să spun că și acolo lucrurile stau cam la fel. Uh, foarte multe orașe nu ar fi putut uh, beneficia de astfel de evoluție înfloritoare dacă uh, nu s-ar fi accesat niște bani, așa cum ați spus și dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru treaba făcută. Acum, clar, trebuie să transmitem aceste idei mai departe. Helga Trupân. Vă mulțumesc pentru prezentare atât conținutul cât și maniera în care a fost făcută această prezentare mi-au plăcut foarte, foarte mult. Tot uh, dezbatem problema industriilor creative și ne punem uh, întrebarea cum vom reuși noi politicienii să arătăm că cultura este un mijloc, un instrument, un instrument uh, care poate fi folosit pentru stimularea inovării, a, a evoluției sociale cum vom reuși noi, așadar, politicienii, să dovedim faptul că cultura este esențială pentru dezvoltarea noastră du- durabilă? Dacă vom reuși să explicăm asta în uh, cadrul negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual, uh, am fi uh, am putea, într-adevăr, să ne batem pe umăr și să ne spunem că am reușit să facem ceva. Am văzut astăzi în prezentarea aceasta că atunci când cultura este într-adevăr promovată, ea poate într-adevăr contribui la revitalizarea unor întregi orașe și poate deveni o, un fier roșu pentru dezvoltarea uh, ulterioară a cartierelor, orașelor, etc. Am uh, M-am uitat peste prezentările dumneavoastră cu privire la proiectele încununate de succes. Iată, sunt multe. E o dovadă clară a faptului că eforturile din trecut au dat au dat rezultate și trebuie în discuțiile noastre bugetare să arătăm aceste rezultate pozitive obținute în trecut, astfel încât și pe viitor astfel de inițiative să poată fi finanțate. Dumneavoastră spuneați că și identitatea europeană este clar stimulată prin cultură și ca urmare a acestui fapt, cultura, iată, stimulează atât uh, uh, identitatea europeană, adică aspectele sociale, cât și aspectele economice. Dacă am putea să extrapolăm puțin această formulare a dumneavoastră și dacă am reușit să o batem în mințile colegilor, tare bine ar fi. Petra, Vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. În discuțiile noastre constatăm din nou și din nou că cultura și industriile creative nu se bucură de suficient sprijin în momentul de față, chiar dacă efectele pozitive ale acestora sunt evidente. Uh, ce se întâmplă de fiecare dată când se uh, operează economii sau se, se doresc economii la bugetul de stat? Se taie fondurile pentru cultură. Asta vedem în Germania, asta vedem în toate statele. Nu reușim să uh, înțelegem într-adevăr faptul că cultura sprijină nu doar uh, creșterea economică, cât, ci și partea socială. Deci, iată, trebuie să ne gândim la modul în care posibilitățile existente în momentul de față prin intermediul fondurilor structurale vor putea fi făcute publice mai bine Uh, pe viitor. Din păcate, fondurile structurale nu sunt cele folosite în primul și în primul rând în momentul în care există doritori care doresc să pună în aplicare proiecte inovatoare care au de-a face cu cultura. Deci trebuie să, să facem mai multă publicitate pentru acest aspect al fondurilor sociale europene. Le mulțumesc tuturor colegilor care deja au introdus în comisia aceasta și în comisia regii amendamente în care se spune clar că fondurile sociale pot fi folosite nu doar pentru protejarea patrimoniului cultural european, ci și pentru demorarea unor noi activități inovatoare, uh, pentru sprijinirea instru- uh, industriilor crea- creative, etc. Deci noi trebuie să, într-adevăr, promovăm uh, acest tip de utilitate oferit fondurilor sociale europene. Și am putea să reușim să ne atingem această ambiție în momentul în care vom reuși să popularizăm toate aceste exemple pe care, de proiecte încununate de succes, uh, precum cele pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Deci dacă într-adevăr am arăta oamenilor că nu vorbim prostii în momentul în care vorbim despre cultură, ci că vorbim despre proiecte care au uh, efecte reale, economice, care îmbunătățesc uh, viața oamenilor, în special în or- orașe, atunci, într-adevăr, ne-am apropiat mai mult de obiectivul nostru final final. Mulțumesc, domnul Scuria. Grație, intanto. <clears throat> Mulțumesc. Întâi de toate, îmi doresc să o felicit pe doamna Montaldo, care ne-a oferit o prelegere cât se poate de interesantă și care oferă perspective pentru viitor și doresc să adresez o întrebare. Aș vrea să știu dacă pe parcursul studiului pe care l-ați efectuat ați resimțit dificultatea anumitor orașe de a avea acces la aceste fonduri, pentru că mecanismul este unul birocratic și greu, cum știm. Pentru anumite orașe, pentru anumite regiuni, posibilitatea de a avea realmente acces și a folosi aceste fonduri rămâne încă o perspectivă îndepărtată. Desigur, această prioritate a culturii pentru noi este un lucru fundamental. E motivul pentru care ne aflăm în această comisie aici. Însă, Chiar ieri am primit informații potrivit cărea în Comisia Regii au fost respinse amendamentele care încercau să protejeze patrimoniul cultural. Ori acest lucru ne pune în fața unei probleme reale. Și cred că ar trebui să reflectăm, să încercăm să aducem contraargumente, să subliniem importanța culturii într-un cadru mai general. E tot ce am afirmat și până acum e o anomalie faptul de a constata că există astfel de voturi chiar aici la noi, în Parlament. S-ar putea ca amendamentele să fost unele marginale, dar uh, direcția pe care ne-ați indicat-o uh, trebuie uh, reținută. Oratarea, răspunde în italiană sau în engleză? Rog să așteptați. Doamna Costa acum. Mulțumesc, mulțumim pentru prezentarea făcută studiului, doamnă Montaldo. Uh, sosește la momentul potrivit această prezentare, deoarece încercăm uh, aici să dăm viață noi programări pe următorii șapte ani și semnal de alarmă pe care dumneavoastră l-ați tras este cât se poate de important pentru noi. Uh, și doresc să atrag atenția colegilor de la Comisie că pe lângă faptul că elementul uh, despre care vorbim va prea raportul meu, dacă e adevărat că astăzi se desenează o orientare la nivel de regiuni și înțelegem că putem schimba paradigma uh, în beneficiul culturii și că astfel vom putea să lansăm inovarea culturală și să transformăm uh, orașele și regiunile în locații mai atrăgătoare, e bine. O spunea și domnul Scoria. Uh, înțeleg că acesta este și uh, miezul propunerii dumneavoastră. Deci dacă reușim toate aceste lucruri, vom vedea că în programarea următoare, toate aceste elemente la care noi ținem sunt uh, și mai puțin reflectate. Atunci când ne adresăm Comisiei, spunând că e nevoie de mai multe politici orizontale, e limpede că trebuie înțeles că Cultura este o resursă de dezvoltare durabilă, la fel ca mediul și în nu este doar un produs. Aceasta este noua logică. Iar în tratate se spune că această caracteristică de orizontalitate a culturii trebuie să figureze în toate sectoarele. Însă Comisia pare să ignore acest lucru și e nevoie de o cooperare consolidată. Ce s-a întâmplat la Comisia Regii? E adevărat, comis- Mm, Comisia a hotărât că cultura nu se află pe lista de priorități în materie de politici de coeziune. Acest lucru pare să fie evident pentru toate comisiile în afară de a noastră și uh, pozițiile uh, nu par să se schimbe. Pentru noi acesta este un semnal de alarmă. Nu putem abandona totul în programul Europa Creativă, care abia depășește un miliard de euro. O altă observație Ar fi interesant să beneficiem de o analiză comparativă pe care poate dumneavoastră ați putea să o prezentați Parlamentului, o simulare poate, în ce privește bunele practici, adică legătura între programe integrate în jurul culturii, care se pot regăsi în diverse uh, zone ale Europei, mă gândesc la Torino uh, sau alte zone industrializate care s-au transformat în mod sensibil. Acest element ar putea fi util atât la nivel european cât și la nivel național și ar permite statelor membre să investească mai mult beneficiind de asemenea bune exemple. Pentru că e limpede că astăzi statele membre investesc tot mai puțin în cultură. Însă noi trebuie să-i responsabilizăm. Doamna Paleadeli. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, sunt încântată de eforturile făcute și, la rândul meu, consider că acest studiu vine la timp. Însă mă liniștește slăbiciunea Europei în a-și finanța propria cultură. Uh, neputința deputaților din Comisia Cultură care nu pot să își convingă proprii colegi de necesitatea finanțării activităților culturale. Mă bucur de acest concept de inovație non-tehnologică pe care lansați, pentru că, într-adevăr, a considera că inovarea nu e doar o activitate tehnologică, ci și o activitate non-tehnologică e un element interesant și adesea prost înțeles. În fapt, toată lumea crede că e vorba doar despre Institutul European pentru Tehnologie. De unde și întrebarea mea? Dacă avem o definiție a culturii, dar există oare una? Mie mi se pare că cel mai adesea apar neînțelegeri. Nu toată lumea înțelege cultura în același uh, fel. Fiecare deputat, fiecare comisie sau chiar și Consiliul au o manieră diferită de a concepe trenul de cultură. Marie Perez. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc, la rândul meu, să mulțumesc domnului Taldo pentru un studiu atât de complet. Fondurile structurale mă preocupă foarte mult pentru că sunt membru și în Comisia Regii. Și vă confirm că și acolo ne preocupă foarte mult subiectul. Am avut un raport din proprie inițiativă anul trecut asupra potențialului industriilor creative și culturale. Și, sigur, ne referim în principal la finanțarea acestor industrii. Și, la vremea respectivă, am votat anumite propuneri pentru ca fondurile structurale să, mai fie, să fie mai bine utilizate în domeniul cultural dezvoltăm și aspectul uh, dual, uh, pentru că e vorba de un rol cultural, dar și social și economic al, uh, al culturii. În uh, raport um, făceam niște preconizări cât se poate coerente uh, cu recomandările dumneavoastră. În ce privește fondurile structurale, am votat în comisie la începutul lui iulie un set de amendamente la regulament și e adevărat că dacă am fi beneficiat de această prezentare înainte, lucrurile s-ar fi derulat poate mai bine. Însă, pentru moment negociem, suntem în trialog cu Consiliul și Comisia și va trebui să insistăm pentru ca, într-adevăr, cultura să apară mai des în diversele regulamente, dar și în parteneriatele pe care Uniunea Europeană le strânează cu statele membre așa încât cultura să figureze în programele operaționale și în acordurile semnate, în contractele semnate. Așa încât regiunile să uh, poată beneficia de fonduri structurale. La rândul nostru va trebui să facem lobby în regiunile noastre pentru ca um, să fie introdusă și cultura în toate aceste uh, programe și planuri operaționale. Fie că e vorba de patrimoniu, de infrastructuri, dar și uh, dezvoltarea uh, turistică și atractivitatea, um, crearea de locuri de muncă. Uh, cifrele dumneavoastră sunt greitoare. Mm, cifrele, într-adevăr, erau foarte, foarte interesante, care, sigur, trebuie să actualizate, dar pe care le vom folosi și noi pentru a arăta ce potențial de dezvoltare economică, socială și de ocupare are cultura la nivelul uh, regiunilor. Uh, e important să repetăm aceste cifre care uh, se învârt în jurul milioanelor și uh, au o valoare pedagogică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Spune președinte, cred și eu că trebuie să vorbim de uh, traiectoriile culturale. Cred că am vorbit cu vreo doi ani în urmă și cred că e un element important atât pentru turism cât și pentru cultură, dar și pentru dezvoltarea economică a regiunilor. Uh, e un subiect care uh, merită întreaga noastră atenție. Uh, doamna Montaldo, aveți acum cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Am să încerc să-i răspund domnului Scorilea în ce privește accesul la fonduri structurale și povara administrativă, birocrația. Într-adevăr, am analizat acest lucru, firește, nu în detaliu, pentru că nu era obiectivul nostru, dar este un element adesea adus în discuție de diferiți actori, fie că e vorba de autorități sau operatorii culturali care încearcă să acceseze astfel de fonduri. E limpede că atunci când cultura este o prioritate în uh, uh planurile operaționale, uh, poate ajuta demersurile, pentru că odată ce cultura este, prioritatea, este prioritară, atunci și banii sunt alocați și uh, e mai ușor să se acceseze fonduri în respectiva direcție din moment ce e prioritară. Iată de ce e nevoie de uh, negocieri aprige acum pentru a ne asigura că și pentru um, următorul cadru uh, financiar multianual um, se vor putea aloca fonduri în această direcție. În general, am apreciat comentariile dumneavoastră și îndeoseb ce a spus doamna Costas referitor la importanța înțelegerii culturii ca o resursă și nu doar ca un sector. Aceasta este una dintre recomandările noastre principale. Dar e ceva foarte relevant, pentru că dacă e să mă adresez aceste probleme a definirii, e adevărat că e foarte greu să definim cultura. Dar studiul nostru arată că există două posibilități majore de a defini cultura. Pe de o parte, e o abordare mai degrabă filozofică, în sensul în care dorim să înțelegem cultura ca o resursă. Și apoi, e definiția de tip sectorial. Aici apar și dezbaterile, iar aici noi propunem definiția noastră, dar Definițiile se schimbă și de la o țară la alta. Cultura trebuie însă înțeleasă ca o resursă pentru dezvoltare. Și abia apoi uh, trebuie analizate sectoarele uh, cuprinse uh, de cultura. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. Mm, cred că pe de-o parte, mm, prezentarea a fost foarte utilă și că nu e prea târziu în eforturile noastre vom uh, pleda această cauză și pe lângă ceilalți colegi. Încă o dată mulțumiri și felicitări! So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, any other... Stimați colegi la diverse, Uh, aveți comentarii legate de procesul verbal? Nu? Perfect. Următoarea reuniune 8-9 octombrie. Între timp uh, veți avea posibilitatea și obligația de asemenea de a redacta amendamente pe marginea raportului meu, cu cât mai puține, cu atât mai bine. Uh, doamna președintele mulțumește și interpreților și urmează acum ședința coordonatorilor, ședința cu ușile închise. Vă rog să părăsiți sala.